Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Am să vă rog să luați loc. Urmează să începem în aproximativ un minut. Între... Însă, așadar, mai aveți uh, câteva minute sau un singur minut pentru a vă găsi un loc în sala noastră. And to finish exciting discussions și același minut pentru a pune capăt conversațiilor dumneavoastră foarte interesante. Uh, let me welcome all of you. Dați-mi voie să vă urez bun venit tuturor, dar în primul rând doamnei comisar desemnat pentru Uniunea Energetică, doamna Alenca Bratușec. Doamna Alenca Bratușec este fostul prim-ministru al Sloveniei. Iar audierea noastră publică este organizată în comun cu Comisia uh, pentru Mediu, Sănătate Publică și Securitate Alimentară. Alături de mine este președintele acestei comisie, acestei comisii, Giovanni Lavia. Uh, de asemenea, organizează această uh, audiere Comisia ITRE pentru Industrie, Cercetare și Energie, al cărei președinte sunt eu. Este a doua audiere comună între um, două comisii și vom coprezida această reuniune de-a lungul întregii audieri. Dați-mi voie să vă urez bun venit tuturor membrilor din cele două comisii parlamentare, dar urez bun venit și celor din ONG-uri, societate civilă, companii, reprezentanților din state membre. Audierea noastră publică este transmisă în direct pe internet și asta pe site-ul Parlamentului European. Drept urmare, toți cetățenii europeni ne pot urmări și le urez bun venit și lor. Comisia ITRE se ocupă de politica energetică a Uniunii Europene în general, dar și pentru stabilirea, crearea și funcționarea pieței interne în domeniul energetic, dar și tot ce ține de uh, aprovizionarea cu energie a Uniunii Europene, promovarea eficienței energetice și promovarea interconexiunii între rețelele energetice, inclusiv dezvoltarea de rețele transeuropene în domeniul energetic și al infrastructurii energetice. Energia, cu siguranță, va fi foarte sus pe agenda viitoarei comisii, deci este foarte important să vedem ce are de spus doamna comisar desemnat, doamna vicepreședinte, referitor la modul în care intenționează să facă față multiplelor provocări din domeniu. Știm foarte bine că există elemente precum concurența, afacerile externe, industria, care pot fi foarte importante în uh, atingerea obiectivului de a crea o uniune energetică. Cu toții, din partea Envi și ITRE, ați uh, primit documentele. Și anume, scrisoarea de misiune a doamnei Bratușec, CV-ul dumnea ei, declarația dumnei de interese financiare și o copie a scrisorii uh, transmise de către Comisia Jure referitoare la declarația privind interesele financiare. În plus, ați primit răspunsurile înscris la întrebările pe care noi le-am adresat în scris este chisonarul pe care îl aveți în fața dumneavoastră. Înainte de a-i da cuvântul colegului meu pentru a continua cu prezidarea reuniunii, vă spun că Parlamentul îi evaluează pe comisarii desemnați pe baza competențelor generale, angajamentului european și a independenței personale. De asemenea, evaluează cunoștințele în domeniul portofoliului alocat și, de asemenea, uh, competențele în domeniul comunicării. Aceasta va fi uh, sarcina audierii noastre. Domnule președinte, aveți cuvântul. Dare il benvenuto al comisario e vicepresidente designat. Mulțumesc, domnule Buzek. Aș dori să-i urez și eu bun venit, doamnei comisar desemnat, bun ve uh, Alenca, bun, aș dori să-i urez bun venit, doamne Alenca Bratușe, comisar desemnat. În 2011, doamna Bratușec a fost aleasă de către Parlamentul său pentru a conduce Comisia de Control Bugetar în februarie 2013, a devenit prim-ministru al Republicii uh, Slovenia, prima femeie care a deținut acest post. În aprilie 2014 a preluat și Ministerul Sănătății. În domeniul său de responsabilitate la Comisia Europeană ar urma să coordoneze munca mai multor comisari, în special Comisarul pentru Acțiune Climatică și Energie, și al Comisarului pentru Mediu, Afaceri Maritime și Pescuit. Aceste portofolii acoperă o, o bună parte din munca Comisiei pentru Mediu. mediu. Doamna vicepreședinte pentru Uniunea Energetică trebuie să introducă o politică rezilientă în ceea ce privește uh, Uniunea Energetică, o viziune în ceea ce privește schimbările climatice, se va asigura că Uniunea Europeană are o poziție unită în, nego- în negocieri față de uh, terți și, de asemenea, se va asigura că uh, trebuie să se, dezvol- că se dezvoltă potențialul de creare a locului de muncă al creșterii ecologice. Ne dorim, avem obiective ambițioase și Dorim să ne atingem uh, aceste obiective. Câteva elemente sunt importante, și anume nevoia de a avea o poziție coordonată a Uniunii Europene la negocierile climatice internaționale de la Paris în 2015, în plus crearea unui cadru eficient în domeniul energetic și climatic pentru 2030 și nevoia de a reforma piața de um, certificate de CO2. Aș, am să-i dau acum cuvântul domnului Buzec pentru a explica structura audierii. Vă mulțumesc. Am să vă explic cum vor funcționa lucrurile. La începutul audierii, doamna comisar desemnat va ține o intervenție introductivă. La Comisia ITRE, de fiecare dată, se prevăzuseră pentru asta 15 minute. La Comisia uh, pentru Mediu am, uh, au fost 10 minute. Așadar, am căzut de acord cu domnul Lavia să propunem 12 minute. Este undeva între cele două, între cele două um, obiceiuri, ITRE și Endi. Iar doamna comisar desemnat a fost informată referitor la decizia noastră. S-a pregătit așadar pentru o intervenție de 12 minute. Apoi, dumnea ei va avea la final încă 5 minute pentru o intervenție finală. După această intervenție introductivă, vor urma, urma 45 de întrebări. Sloturi de 3 minute, 1 minut pentru întrebare, 2 minute pentru răspuns. Doamnă comisar desemnat, aș dori să subliniez acest lucru. Toată lumea uh, este uh, rugată să-și respecte uh, timpul. Va exista o toleranță de 5 secunde pentru deputat și 10 secunde pentru comisarul desemnat, dar după aceasta microfonul va fi oprit. Uneori nu suntem atât de nepoliticoși, dar în general avem puterea să facem asta, să oprim microfonul va apărea un simbol, o steluță, mm, cu, 5, cu 10 secunde înainte de finalizarea timpului de intervenție. Prima rundă de întrebări va veni din partea reprezentanților grupurilor politice. Interpretarea este oferită în 23 de limbi. Deci fiecare poate să vorbească în limba sa maternă. Le amintim vorbitorilor să nu vorbească prea repede, pentru că avem nevoie de o interpretare adecvată. Dezbaterea va fi transmisă în direct pe, parlamentul site-ul, pe site-ul Parlamentului și, în plus, va fi posibilă accesarea unei înregistrări audierii după ce aceasta se va fi încheiat. Am încheiat cu chestiunile tehnice. Doamnă comisar desemnat, fostă prim-ministru, vă dau cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, honorable members. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor. Cinci ani foarte dificili ne stau în față și sunt convinsă că ei vor fi cruciali pentru Uniunea Europeană. Crisa, criza a avut uh, consecințe devastatoare în multe țări. Șomajul tinerilor a ajuns la niveluri inacceptabile în majoritatea Europei. Iată provocarea noastră. Uniunea Europeană trebuie să uh, satisfacă nevoile oamenilor. Următorii cinci ani vor fi cruciali pentru refacerea încrederii în aceste instituții. Pentru a, a realiza acest lucru trebuie să transformăm agenda pentru locuri de muncă, creștere, uh, corectitudine și schimbare democratică într-un succes. Această agendă va fi implementată de o echipă puternică prin cooperare mutuală. În acest proces de cooperare văd Parlamentul European ca pe unul dintre partenerii cheie ai Comisiei Europene. Vreau să-mi iau angajamentul că voi face toate eforturile pentru a stimula cooperarea între Parlament și Comisie. În calitate de fost prim-ministru și de membru al Parlamentului, Uh, apreciez în totalitate importanța contribuției Parlamentului la găsirea de soluții și, desigur, la implementarea agendei noastre comune în beneficiul cetățenilor europeni. Dragi membri, este o onoare pentru mine și cu multă emoție și umilință stau în fața noastră astăzi în calitate de candidat pentru postul de vicepreședinte al Comisiei pentru Uniunea Energetică. Țara mea uh, de origine, Slovenia, a intrat în familia Uniunii Europene acum 10 ani. Pentru mine, acesta a fost un vis care s-a împlinit. Eu și generația mea știm, Uniunea Europeană este locul uh, în care trebuie să fim, este soluția, nu problema. Și crearea unei uniuni energetice, prin punerea la oaltă a statelor membre în domeniul energiei și politicilor legate de climă, are toate șansele să devină piatra unghiulară a strategiei europene de a uh, depăși criza economică. Aceasta a spus uh, președintele Juncker în uh, discursul său și este și viziunea mea. Asigurarea securității energetice, a competitivității industriei europene pe piața globală și stimularea creșterii sustenabile verzi pe baza unor ținte de climă clare sunt câteva dintre provocările majore ale uh, epocii noastre. Ca membru al uh, Consiliul European până de curând, înțeleg complet uh, complexitatea problemelor legate de energie. Nu numai am uh, fost interesat activ în discuțiile strategice de la nivel european, am fost complet angajată față de implementarea măsurilor necesare la nivel național. Printre altele, sunt mândră de faptul că în timpul mandatului meu ca prim-ministru, țara mea, Slovenia, a implementat în fine și în totalitate al treilea pachet uh, pentru energie. Doamnelor și domnilor, am devenit uh, prim-ministru într-una dintre cele mai dificile perioade din uh, istoria tânărului nostru stat. Și prin politici bine măsurate, dar și solide, bazate pe principii europene și angajamente europene, am reușit să scoatem Slovenia din cea mai rea criză economică pe care a avut-o. Și credeți-mă, sunt obișnuită să lucrez într-un mediu cu nivel ridicat de stres, dar de asemenea știu că uneori e nevoie de abordarea unei femei ca să calmeze lucrurile. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte în legătură cu uh, desemnarea mea în calitate de comisar. Probabil știți că termenul limită pentru uh, transmiterea numelor candidaților a fost sfârșitul lui Iulia pentru că nu a fost posibil niciun acord între partidele din coaliție și niciun consens asupra unui singur candidat, aveam doar două opțiuni rămase. Ori să nu trimitem niciun nume la Bruxelles și să așteptăm ca noul guvern să o facă la sfârșitul septembrie, și cu toții vă puteți imagina ce implicații asta ar fi avut pentru numirea noii comisii, sau să sindem o listă de nume din care să se poată alege. Această listă scurtă avea trei nume, inclusiv numele meu. Decizia finală a fost luată de președintele Juncker. Acestea sunt faptele și nimic mai mult. Acum, dați-mi voi să mă întorc la provocarea noastră comună, crearea Uniunii Energetice. Țara mea de origine nu este singurul membru al Uniunii Europene care, din cauza poziției sale geografice este expusă unor riscuri de securitate energetică, cum ar fi dependență excesivă din, din partea unei singure surse non-europene. Prin urmare, nu trebuie să mă convingeți că niciun stat membru nu poate să-și rezolve problemele energetice de unul singur. Provocările energetice cu care ne confruntăm cer mai mult decât oricând până acum o Europa puternică și unită care vorbește cu o singură voce la nivel internațional și o piață internă a energiei bine, care funcționează bine. Cifrele arată importanța vitală a realizării proiectului uh, Uniunii Energetice și toată lumea le cunoaște. Uniunea Europeană importă 53% din energia sa. În fiecare zi importăm un miliard de euro echivalent energie. În 2013, costul energetic a ajuns la 400 de miliarde de euro și a reprezentat o cincime din importurile noastre totale. Dependența de importuri este un risc uh, în sine, dar când este combinată cu dependența de un singur partener, lucrurile pot scăpa de sub control. Este un fapt că șase state membre se bazează complet pe o singură sursă străină de gaz, în timp ce uh, la multe alte țări expunerea depășește 60%. Aceste cifre arată relevanța viziunii noastre. Viziunea statelor membre UE care hotărăsc să se adune într-o uniune energetică puternică, rezilientă. Uniunea energetică, acțiunea în domeniul climei și creșterea uh, verde merg împreună. Viziunea mea este o uniune energetică rezilientă cu o privire spre viitorul în ce privește uh, schimbările climatice și trebuie să ne bazăm pe trei piloni cheie, întărirea pieței interne și creșterea securității uh, surselor de energie prin diversificarea resurselor energetice, uh, interconectarea infrastructurii și o prezență comună pe piețele internaționale de energie. În al doilea rând, continuarea promovării surselor de energie regenerabilă, prin extinderea leadership-ului european în tehnologie, cercetare și dezvoltare, prin stimulente pentru investiții, promovarea conștientizării publice pentru, față de nevoia de a trece către o societate cu consum redus de carbon și stimularea forțelor pieței pentru a realiza prețuri competitive la energie. În al treilea rând, să uh, susținem și să dezvoltăm dezvoltarea sustenabilă și creșterea verde prin păstrarea rolului eh, cheie al Uniunii Europene în lupta cu schimbările climatice, atingerea țintelor 2020 și stabilirea unor ținte ambițioase pentru 2030, oferea unor stimulente pentru a reduce consumul de energie și pentru creșterea ener- eficienței energetice. Înțeleg complet că, din perspectiva de astăzi, poate părea că relația cu Rusia este problema crucială pentru securitatea energetică a Uniunii Europene. Da, pe termen scurt, uh, siguranța furnizorilor de gaze este cu siguranță o problemă care cere toată atenția noastră. Dar nu trebuie să ne oprim aici. Nu trebuie să uităm că alte provocări uh, de securitate pe termen lung riscă să fie și mai periculoase pentru Europa și cetățenii realizarea obiectivelor noastre legate de schimbările climatice și în același timp creșterea competitivității industriei europene trebuie să rămână prioritatea de top a agendei noastre. Cred cu fermitate că transformarea pieței interne a energiei într-o realitate irreversibilă și implementarea țintelor noastre de climă începând cu pachetul 20-20-20 în combinație cu un pachet de investiții pe scară largă, așa cum a fost anunțat de domnul Juncker, trebuie să fie uh, soluțiile cheie în orice răspuns față de schimbările economice, dar și cele legate de, climatic, de climă care ne stau în față numai o investiție accelerată în infrastructura de energie, în tehnologii curate și prietenoase cu mediul și, mai important, cel mai important, în eficiența verde, pot să ne scoată din dilema energetică. Cadrul energetic 2030 oferă uh, orientările necesare pentru pașii următori care trebuie făcuți. Doamnelor și domnilor, sigur că asta, aceste eforturi vor cere timp și multă muncă, muncă grea și de asemenea va fi nevoie de cooperare între instituții. Aș vrea să vă asigur că sunt complet angajate față de ideea de a colabora cu Parlamentul și cu comisiile ITRE și ENVI. Dați-mi voie să, analizez, să analizăm, haideți să analizăm împreună uh, provocările, să decidem asupra unor acțiuni concrete și implementarea ambițioasă a Uniunii Energetice și obiectivelor legate de agenda climatică. Asta va aduce o schimbare uh, de tendințe, o, schimbare uh, pe care o, de care ne avem nevoie ca să uh, stimulăm economia și să creăm lucruri, locuri de muncă și în același timp să reducem consumul de energie și să îmbunătățim securitatea energetică. Schimbarea va fi în a genera energie din ce în ce mai ieftină și mai prietenoasă cu mediul și creșterea verde de care Europa are nevoie. Europa a arătat în trecut că poate să realizeze creștere economică și să reducă consumul energiei în același timp, dar trebuie să mergem mai departe și cetățenii noștri înțeleg asta. Dacă vă gândiți că aproape 50% din energia noastră se folosește pentru încălzire sau pentru răcire a clădirilor, devine evident că potențialul de uh, economisire este foarte mare. Aici putem să prindem chiar mai mult decât uh, două uh, păsări cu o singură piatră renovarea energetică a uh, clădirilor creează locuri de muncă și reduce atât emisiile de CO2 cât și dependența europeană de importuri și este tipul de creștere sustenabilă de care Europa are nevoie. Voi face toate eforturile astfel încât o porțiune semnificativă a pachetului de investiții de 300 de miliarde de euro pe care președintele Juncker l-a anunțat în uh, discursul său inaugural să fie alocat uh, proiectelor de energie care vor stimula creșterea verde și crearea de locuri de muncă în Europa. Aceasta este calea corectă pe care Europa trebuie să meargă. Realizarea acestor scopuri va cere uh, un lucru în echipă eficient și o concentrare pe proiecte care sunt realmente semnificative, atât din partea Comisiei cât și din partea celorlalte instituții în contextul agendei pentru locuri de muncă, creștere, corectitudine și schimbare democratică, voi juca un rol activ pe două zone de prioritate. Voi coordona activitatea colegilor comisari în ce privește partea de Uniune Energetică. Sarcina mea va fi să mă asigur că ideile și soluțiile din zone individuale de expertiză sunt integrate în acțiuni uh, solide din punct de vedere strategic și bine coordonate. Suplimentar, voi oferi susținere vicepreședintelui Katainen în ce privește prima prioritate și anume slujbe, locuri de muncă, creștere economică, investiții. Și de asemenea voi colabora strâns cu un alt reprezentant și cu vicepreședintele Federica Mogherini pentru a mă asigura că proiectăm eficient politicile noastre la nivel uh, internațional. Vă mulțumesc, doamna o propoziție, dacă doriți. Dragi membri, vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. And now uh, we will go. Mulțumesc și acum trecem la grupurile politice, reprezentanții grupurilor politice. Începem cu reprezentantul PPE, domnul Cristian Iscarenț. Aveți cuvântul. Thank you very much. Ms. Brat... Mulțumesc foarte mult. Domnule Bratișek, ne-ați spus cuvinte frumoase, dar să vedem care sunt faptele din spatele lor. La ce mă refer? Când o casă ia foc, vecinii alargă toți la fața locului și proprietarul casei în flăcări e bucuros de sprijin. Însă, în țara dumneavoastră ați avut probleme financiare mari și în calitate de prim-ministru ați refuzat ajutorul vecinilor europeni. De unde și întrebarea mea? Argumentul dumneavoastră a fost cumva că vreți să vă păstrați independența țării, spunând că Uniunea Europeană nu se ocupe Slovenia? Vedeți? Eu sprijin independența. Cum veți sprijini dumneavoastră formarea acestei uniuni energetice dacă dumneavoastră pledați pentru independența națională? O uniune energetică ar încălca cumva acest principiu pe care îl numiți dumneavoastră independența statelor membre. Cum reconciliați cele două poziții? Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Într-adevăr, sunt convinsă că e nevoie să avem la nivel european un mecanism de asistență, de sprijin reciproc, în cazul în care un stat membru are nevoie de sprijin. Însă eu sunt mândră de faptul că Slovenia a reușit să rezolve de una singură problemele. Cred că e important că în ciuda faptului că țara mea a fost clasificată ca următoarea care se va prăbuși, iată, nu am avut nevoie de acest sprijin extern. Când Slovenia a reușit să evite căderea, prăbușirea, am dovedit într-adevăr că Europa la oaltă poate să pună capăt acestor crize. Nu am refuzat ajutorul, pur și simplu am reușit să ne gestionăm problemele de unii singuri, lucru de care continui să fiu deosebit de mândră chiar și astăzi. Uniunea energetică. Aceasta este una dintre principalele sarcini ce vor trebui să fie îndeplinite în următorii 5 ani. Și sunt de acord cu dumneavoastră, va fi nevoie de cooperare între statele membre. Dacă ne-am propus acest cel comun, atunci e important ca statele membre să participe activ la atingerea acestui obiectiv. Aceste obiective comune trebuie să rămână comune și sigur, în îndeplinirea lor vom avea nevoie și de sprijinul noastră. Comisia, eu, în calitate de vicepreședinte a Comisiei, nu vom putea reuși de unii singuri, însă împreună cu statele membre, împreună cu dumneavoastră, această sarcină poate fi dusă la bun sfârșit. Din partea socialiștilor și democraților, doamna Kathleen Van Bremt. Mulțumesc și bine ați venit, doamnă comisar, la Parlamentul European. Conceptul acesta de uniune energetică este încă destul de vag și sigur o să fie multe discuții pe temă, însă vreau să văd care este relația dintre dumneavoastră în calitate de vicepreședinta Comisiei pentru Uniunea Energetică și comisarul care are în portofoliu energie și climă. Care ar fi diferența între cele două portofolii și dacă nu este nicio diferență clară, ce veți face dumneavoastră în termeni concreți. Și am o întrebare chiar mai precisă. Cine se va ocupa, de exemplu, de definirea țintelor în materie de eficiență energetică și a țintelor în materie de energii regenerabile? Comisarul pentru Energie și Climă sau vicepreședinta răspunzătoare de Uniunea Energetică. Deci dacă dumneavoastră sunteți răspunzătoare, care vor fi scopurile dumneavoastră, țintele dumneavoastră în materie de eficiență energetică și regenerabilă? Aveți cuvântul? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Știu că există încă o serie de semne de întrebare cu privire la componența noii comisii și a portofoliilor. Uh, Mm, să vă asigur, domnul președinte Juncker s-a gândit foarte, foarte bine înainte de a sugera această organigramă și, după cum spuneam chiar la început, sunt convinsă că, la rândul nostru, vă vom putea convinge și prin noastră, prin fapte, că această nouă comisie noastră va putea opera mai eficient. Eu voi coordona și direcționa activitățile câtorva comisari cu un singur obiectiv în minte, acela de a duce la oaltă, într-un cadru comun, ținte stabilite în domenii diferite pentru a le îndrepta spre un obiectiv unic. Sunt convinsă că dacă mă vei bucura de încrederea noastră și voi fi confirmată, o să cădem de acord în cadrul comisiei asupra unui mod de lucru și sunt sigur că, sigură că vom reuși să ne atingem scopurile propuse. În ceea ce privește răspunderea pentru definirea obiectivelor și îndeplinirea acestora, cred că aici nu, nu e, întrebarea cea mai importantă nu e cine este răspunzător, mai important este să stabilim ținte ambițioase și să încercăm să le îndeplinim. La urma urmelor, noi, Comisia în întregime, suntem răspunzători de atingerea acestor obiective. Mulțumim foarte mult! Domnul Marek Gubacek de la ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnul comisar desemnat. Uniunea energetică joacă un rol esențial în aprovizionarea cu energie, mai ales venind din Est. Situația actuală cere intervenții rapide în direcția securității energetice, mai ales în contextul noilor acțiuni ale Rusiei. În răspunsul noastră, mi se spune că veți defini un plan de măsuri pe termen mediu și scurt. Întrebarea mea este următoarea. Care element din regulamentul privind asigurarea rezervelor de gaz rămâne relevant în acest context și trebuie să fie reexaminat urgent? Și în al doilea rând, dacă Rusia închide obiectul de gaz către Europa, cu ce credeți că ar trebui să înlocuim aceste rezerve de gaz? Mulțumim pentru întrebare. Răspunsul vă rog. Mulțumesc foarte mult distinși membri ai Parlamentului. Într-adevăr, aprovizionarea cu energie și asigurarea acestor surse de energie este o componentă esențială a politicilor Uniunii. Situația actuală, într-adevăr, ne silește să luăm măsuri urgente, mai repede decât ar fi altfel cazul. Am mai avut uh, crize ale gazului natural în Uniunea Europeană și înainte și trebuie să vă spun că în prezent suntem mai bine pregătiți să le întâmpinăm decât în trecut. În 2009 a fost o situație similară. Sigur, va trebui să găsim soluții pe termen scurt, dar și soluții pe termen lung. Pe termen lung, o piață internă mai solidă, infrastructură mai bine interconectată, și o posibilitate sporită de transfer de surse de energie între regiuni, între state în interiorul Uniunii Europene. Într-un cuvânt, pe termen lung, o infrastructură mai bună, o infrastructură completă se impune dacă vrem să avem securitate energetică. Pe termen scurt însă, consider că va trebui foarte repede să redactăm un plan de măsuri de urgență. Directoratele generale de resort eh, fac acest lucru, pregătesc aceste teste la stres, să vedem ce se întâmplă dacă eh, aprovizionarea cu gaze este sistată sau redusă. Însă, sigur, astea ar fi situații extreme, așa ceva nu s-a întâmplat până acum. Într-un astfel de scenariu, trebuie să privim spre ceilalte, celelalte două mari surse de aprovizionare, Norvegia și Mediterana. Mulțumim, domnul Frederic Federle de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Și, doamnă comisar de senat, mulțumim pentru alocuțiunea dumneavoastră. Schimbările de climă, situația geopolitică, vă îngreunează sarcina. Să nu luați măsuri acum ar însemna că ne-am putea pomeni într-o situație în care suntem dependenți de o Rusie agresivă și un Orient mijlociu, unde situația este instabilă. O investiție în energie regenerabilă ar putea îmbunătăți contextul general european, reducând fluxul de bani către dictatori. Întrebarea mea este, în calitate de vicepreședinte a Comisiei, cum veți reuși să asigurați accelerarea tranziției energetice la nivelul Comisiei Europene, făcând Europa un lider mondial în materie de producție de energie? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Poziția noastră este clară, obiectivele noastre sunt clare și tot așa și măsurile ce se impun pentru atingerea acestor obiective. Cred cu tărie că e vorba aici de obiective comune. Comisia Europeană, fără sprijinul statelor membre, nu va putea să facă mare lucru în acest sens. Prin urmare, cooperarea și înțelegerea acestor obiective comune sunt esențiale. Dar după cum spuneam și înainte, fără sprijinul statelor membre, fără sprijinul dumneavoastră, eu de una singură nu o să pot face mare lucru e important să cooperăm în direcția obiectivelor comune. Sursele regenerabile sunt de importanță deosebită și asta din mai multe motive. În primul rând, reduc emisiile de gaze cu efect de seră. În al doilea rând, ne reduc dependența de importuri. Și în al treilea rând, la fel de important, creează locuri de muncă. Și de asemenea, accelerează creșterea economică. Sigur, pentru mine este clar că, pornind de la legislația actuală, de la tratate, statele membre, fiecare dintre statele membre decide propria sa politică energetică în ceea ce privește teritoriul național. Însă, dincolo de asta, împreună, statele membre și Comisia trebuie să înțeleagă care sunt obiectivele comune și cu toții va trebui să participăm la realizarea acestora. Dacă vrem să reducem prețul energiei provenind din surse regenerabile, va trebui să continuăm să investim în cercetare și dezvoltare. Acțiunile mele se vor îndrepta în direcția scopului ca Europa să fie un lider în materie de producție energetică. Domnul Neotis Silichiotis din partea GUE. Σε ανακοίνωση τη Κομισιόν τον περασμένο Μάιο με θέμα την Ευρωπαϊκή Europa Doamna Bratușek, în mai, Comisia Europeană a făcut o comunicare referitoare la strategia privind uh, securitatea energetică și nu se face niciun fel de referire la rezervele descoperite în Mediterana de Est sau despre, sau despre utilizarea acestora. Există numai o singură referire la un hub energetic. Pe de altă parte, nu se vorbește despre uh, despre resursele din uh, estul Mediteranei sau ele sunt uh, subestimate. Cum intenționați să folosiți resursele din această zonă, mai ales din zona Ciprului? Aveți uh, intenția de a crea un hub energetic uh, în această regiune pentru întreaga Europa? Cum veți coopera cu statele din est, de la estul Mediteranei? În plus, ieri, Turcia o stat, un stat candidat a ocupat în mod uh, ilegal un, uh, o zonă. Vorbitorul este întrerupt. Președintele dă cuvântul pentru răspuns. Mulțumesc pentru această întrebare. Cred că nu trebuie să repet. Securitatea energetică și siguranța aprovizionării sunt elemente cheie pentru Uniunea Energetică. Diversificarea liniilor de aprovizionare, diversificarea surselor de energie ne vor permite să ne atingem obiectivele, și anume o Europa mai independentă în ceea ce privește energia. Bineînțeles, unele lucruri pot fi obținute mai repede, pe când altele vor ne vor cere mai multă răbdare și mai mult timp. Anumite proiecte sunt mai bine pregătite sau au fost deja inițiate, inițiate, iar altele vor necesita mai mult timp. O piață internă puternică este necesară pentru Uniunea Europeană și pentru Uniunea Energetică, astfel încât și energia noastră să fie mai competitivă. Însă, dacă vrem să fim mai independenți, și eu consider că este un obiectiv uh, pe care îl avem în comun, atunci trebuie să diversificăm cât se poate de repede atât rutele de aprovizionare, cât și sursele de energie. Și aici revenim la energiile regenerabile, care trebuie să fie o prioritate, având în vedere independența pe care ne-o dorim. Mulțumesc. Domnul Claude Turmes în numele verzilor EFD. Uh, Commissioner candidate, you say ambitious renewable... Domnule comisar desemnat, vorbiți despre obiective ambițioase știți că 27% energii regenerabile până în 2030 ar face să avem mai puține investiții între 2020 și 2030 decât față de ce, față, decât 2010-2020. Practic s-ar reduce volumul investițiilor în energii regenerabile și în același timp am spune că vom fi primii în lume. A doua întrebare. Uniunea energetică înseamnă convergență. Sper că sunteți de acord că avem nevoie de mai multă convergență. Avem o directivă existentă referitoare la energiile regenerabile și ea este un, un instrument de convergență pentru că fiecare stat membru are un obiectiv obligatoriu pentru energii regenerabile. Vă veți folosi dreptul de inițiativă în, caz, în calitate de comisar pentru a stabili o țintă de convergență pentru energiile regenerabile? Președintele întrerupe. Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră, stimate deputat. Cred, într-adevăr, că resursele regenerabile sunt viitorul pentru Europa. Este calea ce ne va duce către mai multă independență energetică. Însă, în același timp, lucrurile nu se pot schimba de pe o zi, peste, de pe, zi pe alta. Obiectivul nu este de 27%, este de cel puțin 27%. Și cred că acest obiectiv este cel pe care au fost dispuse să-l sprijine statele membre. Și cred că în această lună vom, se vor adopta uh, concluzii ale Consiliului care vor face ca acest obiectiv de cel puțin 27% să fie unul obligatoriu. În același timp, trebuie să știm că stabilirea mixului energetic ține de competențele statelor membre. Fiecare stat membru decide ce energie va folosi. Trebuie să subliniem un lucru având în vedere că nu putem înlocui toate sursele uh, de energie rele, să le spunem așa, de, pe, de azi pe mâine. Facem progrese însă în acest domeniu din punct de vedere al tehnologiei. Facem progrese în sensul că poluăm din ce în ce mai puțin. Situația în statele membre, când este vorba de mixul energetic și folosirea energiilor regenerabile, nu este la fel. Este dificil să stabilim obiective uniforme pentru toate statele membre. Vă mulțumesc, doamnă comisar desemnat, domnul Dario Tamburano, în numele EFDD. Mulțumesc. Bună ziua. Există un concept, se vorbește despre reziliență sau rezistență. V-ați referit și noastră la asta referitor la aprovizionarea cu energie. În 2014 a existat o declarație a Comisiei referitoare la securitatea energetică a Uniunii și cred că reziliența este văzută ca ceva ce vine de jos, în sus. Se dorește mai multă infrastructură, se doresc uh, mai multe conducte. Toate acestea sunt văzute de sus în jos, dar nu se vorbește despre ce trebuie să pornească de jos, ce, ce se poate face la nivel local. Știm că ne confruntăm cu o viitoare, cu o criză permanentă globală. Iar reziliența nu este un concept atât de puternic cunoscut în, în interiorul Uniunii Europene, dar puteți să ne explicați la ce vă referiți când vorbiți despre reziliență și cum putem face în așa fel încât să obținem reziliența de jos în sus. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Într-adevăr, Viziunea noastră este să avem o uniune energetică rezilientă. Politica noastră energetică trebuie să fie orientată înspre viitor. Dacă dorim să avem o uniune energetică rezilientă, rezistentă, va trebui să acționăm în mai multe domenii. În primul rând, când vorbim despre securitate, am spus asta deja, va trebui să ne asigurăm că piața internă este puternică, că funcționează mai bine decât o face acum. În al doilea rând, în interiorul Uniunii Europene, în interiorul Uniunii Energetice, trebuie să producem noi mai multă energie în mod independent. Acest, acest lucru ne-ar permite să ne reducem dependența de importuri. Sunt două elemente foarte importante. Și când vorbim despre producția de energie, vorbim în principiu despre energii regenerabile. Resursele de energie regenerabilă sunt disponibile în Uniunea Europeană. Mai există un element la care nu m-am referit astăzi, eficiența energetică. În acest domeniu, comunitățile locale pot să facă cel mai mult, din punctul meu de vedere. Proiectele de eficiență energetică, de exemplu, pot să vă dau să vor, putem vorbi despre renovarea clădirilor. E bine, acestea ar putea avea efecte pozitive, crearea de locuri de muncă, reducerea emisiilor, emisiilor de gaze cu efect de seră, reducem, ar reduce de asemenea consumul de energie și ne-ar reduce dependența de furnizori externi. Și toate acestea ar constitui o uniune rezilientă. Vă mulțumesc. S-a încheiat prima parte a prima rundă a întrebărilor, urmează a doua rundă. Urmează acum doamna Françoise Grostet. Madame... Mulțumesc. Doamna Bratușec, energia nucleară pentru statele care o aleg contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la independența energetică europeană. Franța asigură aproximativ 70% din producția sa de electricitate uh, din domeniul nuclear și asta îi permite să atingă o rată de independență energetică apropiată de 50%. Alte țări europene au investit în energie nucleară și centrale nucleare în Europa produc astăzi în jur de 30% din electricitatea care se utilizează. Sectorul nuclear european este în avangarda tehnologiei, creează locuri de muncă înalt calificate și are nevoie de cercetare și inovare tot timpul. Doamnă vicepreședinte de senat, cum veți vă veți îndeplini misiunea cu respectul tratatului Euratom, care totuși este tot timpul pus sub semnul întrebării de unii. Thank you. Yes, please. Najlepša hvala za vprašanje, eh, spoštovana poslanka. Vă mulțumesc pentru întrebare, stimate coleg, stimata colegă. Încep să mă repet, dar nu nimic. statele membre trebuie să respecte tratatul și statele membre își decid mixul energetic. În Slovenia avem uh, o centrală nucleară și o bună parte din energia noastră este produsă astfel. Ceea ce consider eu că este foarte important când vorbim despre energie nucleară este că la nivelul Uniunii Europene trebuie să stabilim standarde, standarde în ceea ce privește securitatea. După ultimul accident um, petrecut, toate centralele, toate reactoarele noastre uh, nucleare au trebuit să uh, fie supuse unui test de rezistență pentru a evalua securitatea lor. Cred că acest lucru este ceea ce poate face Comisia, ar trebui să facă și trebuie să facă. Asta pe lângă legislație. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Gilles Parniu. Domnule președinte, doamnă comisar desemnat, în ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, politica Uniunii Europene în domeniul energetic nu a reușit să-și atingă obiectivele care sunt Uh, asigurarea unui acces la energie cu preț rezonabil, păstrarea competitivității industriei europene, garantarea securității aprovizionării cu energie a tuturor europenilor și promovarea unui model de producție, distribuție și consum energetic care să ne îndrepte spre o uh, societate cu emisii de carbon uh, scăzute. Am câteva întrebări concrete. Puteți să ne definiți contururile și obiectivele acestei uniuni energetice pe care va trebui să o implementați, va fi ea apropiată de cea propusă de președintele Consiliului European Donald Tusk. Uh, e vorba de crearea unei piețe comune de achiziții de gaz uh, inspirată din comunitatea europeană a cărbunelui și oțelului, inspirată de Jacques Delors și despre care vrea și dumneavoastră, domnule președinte Buzek. Această uniune va facilita ea dezvoltarea unei economii și societăți durabile? Iată niște întrebări concrete și aștept răspunsuri concrete. Najlepša hvala za vprašanje in Mulțumesc pentru întrebări. Sunt de acord cu dumneavoastră. Ne-am stabilit anumite scopuri în crearea acestei uniuni energetice. Uniunea Energetică dorește uh, să creeze energie la prețuri accesibile și uh, furnizare sigură de energie. Și am spus deja că trebuie să facem eforturi, că nu o să realizăm acest lucru peste noapte. Elementul cheie, elementele cheie ale Uniunii Energetice sunt cunoscute, pe părerea mea. Mai întâi, trebuie să reducem utilizarea de energie, astfel vom uh, crește independența noastră energetică. Apoi trebuie să îmbunătățim securitatea energetică. Dar uh, uh, nu trebuie să punem în pericol prin asta competitivitatea europeană. Sigur, trebuie să facem tranziția către o economie uh, cu emisii reduse de carbon, ceea ce înseamnă că trebuie să investim în resurse regenerabile de energie și să îmbunătățim în mod constant tehnologia în ce privește combustibilii fosili pe care încă îi folosim, dacă vrem să reducem dependența noastră, atunci trebuie să diversificăm uh, atât canalele energetice cât și resursele. Aceste lucruri sunt absolut necesare. Și este foarte important să întărim infrastructura uh, din interiorul uh, Uniunii. În peninsula iberică și în statele baltice, de exemplu, ă, există probleme serioase de infrastructură și, cum spuneam, aceasta, acestea nu pot fi rezolvate peste noapte. Unele proiecte, pentru unele proiecte suntem mai bine pregătiți, pentru altele vom avea nevoie de mai mult timp până să le implementăm. Sunt de acord totuși cu cei care cred că ar trebui să vorbim ă, cu o singură voce în relația noastră cu partenerii internaționali cheie. Europa, Uniunea Europeană, ar trebui să vorbească pe o singură voce. Doamna Julie Gerling. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Bratușec. În ciuda unor întrebări serioase și precise, nu ne-ați Uh, oferit niciun răspuns concret, doar uh, niște generalități banale, la fel ca și în discursul noastră de deschidere. Vă pun o întrebare foarte specifică și vreau un răspuns foarte concret, foarte amănunțit. Ați spus în chestionarul scris și citez. Uh, politica de impozitare inteligentă care face pe poluatori să plătească e un lucru în favoarea căreia sunteți și doriți să-l susțineți. Poate așa intenționați să uh, faceți rost de bani pentru toate celelalte angajamente pe care le aveți. Dat fiind că impozitarea directă uh, intră în competența statelor membre, cum aveți de gând să îndepliniți această promisiune pe care ați menționat-o? Mulțumesc într-adevăr pentru aceste întrebări. Dacă suntem cu toții conștienți de care sunt scopurile noastre comune, și anume, dacă suntem de acord cu scopurile pe care Comisia, Parlamentul și statele membre ni le-am stabilit și dacă suntem serioși când vine vorba de îndeplinirea acestor scopuri, atunci cu toții trebuie să lucrăm în aceeași direcție. Când vorbim despre prețurile la energie, în Europa am uh, investit foarte multe eforturi în utilizarea energiei curate și în lupta cu schimbările climatice și prețul pe care îl plătim pentru energie este mai mare, un pic mai mare și din cauza diferitelor uh, taxe. Dacă vrem să realizăm scopurile noastre în domeniul Uniunii Energetice, cred că am putea să ajungem la un acord. Înțeleg că statele membre uh, își definesc în mod independent uh, politica de impozitare și de taxare, dar cred că la nivelul Uniunii Europene putem ajunge la un acord în legătură cu acest aspect. Și cred că ar trebui să căutăm soluții care să favorizeze o taxare superioară pentru cei care poluează mai mult. Cei care nu poluează atât de mult ar trebui să fie taxați mai puțin. Dar, așa cum ați spus deja, statele membre vor trebui să cadă de acord asupra acestei chestiuni și dați-mi voie să subliniez din nou, dacă cu toții dorim să realizăm același scop, uh, n-ar fi așa de dificil. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Bratușec, pentru faptul că îmbrățișați agenda pentru creștere sustenabilă și creștere economică verde. Pentru mine, energia în Europa are trei probleme. E prea scumpă, e prea poluată și suntem prea dependenți de ea. Deci ce ne trebuie este o schimbare totală de paradigma. Avem nevoie de mai multe regenerabile și trebuie să fim mult mai eficienți energetic. Dar va fi o sarcină hercureană, asta este foarte clar. Sunteți de acord cu această analiză? Asta e prima mea întrebare. Și în al doilea rând, cum credeți că puteți obține suficientă susținere de la statele membre în acest domeniu? Pentru că Uniunea Energetică înseamnă că trebuie să colaborăm strâns unii cu alții și asta a fost una dintre principalele probleme în trecut. Mulțumesc. Mulțumesc, stimate coleg, pentru această întrebare. dacă avem și cred că avem aceleași uh, scopuri când vine vorba de Uniunea Energetică, pentru că am stabilit împreună aceste scopuri, atunci sper că nu va fi atât de dificil să realizăm asta, pentru că ați menționat astăzi că va fi dificil să găsim un consens pentru soluții individuale. Sunt de acord cu noastră că Uniunea energetică e scumpă. Uh, sigur că energia noastră nu este cea mai curată și sigur că uh, depindem prea mult de importuri. Uh, viziunea noastră trebuie să abordeze aceste trei chestiuni. Dacă vrem să reducem dependența energetică, atunci trebuie să generăm mai multă energie în Uniunea Europeană din propriile noastre resurse fie, și dintre acestea să fie cât mai multe regenerabile, cu putință. Să fim mai eficienți în utilizarea combustibililor fosili. Trebuie să folosim tehnologia uh, care este cea mai puțin poluantă posibil. Următorul lucru important, eficiența energetică. Prin uh, eficiență vom putea reduce utilizarea de energie, consumul de energie și uh, prin, pe care de consecință și dependența de importuri. De asemenea, foarte important mai este și un alt lucru. În toate proiectele eh, legate de eficiența și independența energetică, creștem prin toate aceste proiecte, eh, contribuim la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Asta este dovedit statistic și cred că eh, e scopul nostru comun. Prețurile pe care le plătim la energie se pot fi reduse. Sunt convinsă de acest lucru. Și putem realiza asta prin întărirea pieței interne. Și uh, pentru asta avem nevoie și de o infrastructură mai bună. Uh, sorry, Madame Maria Kelonen. Uh, stimați președinți, doamna vicepreședinte, Uh, țintele noastre, văzând țintele noastre de începește lupta cu schimbările climatice, uh, ne dăm seama că trebuie să avem uh, un sistem european care să permită livrarea de energie până la utilizatori într-o modalitate monitorizată în timp real. Ce fel de uh, calendar va promova Comisia în ce privește crearea unor rețele electrice la nivel european moderne și inteligente? Care este calendarul nostru în privința rețelelor inteligente? Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Cum am menționat deja în introducere, eforturile mele se vor concentra pe în cea mai mare parte pe pachetul uh, de investiții uh, anunțat de președintele Juncker. Voi încerca să-l orientez cât mai mult către domeniul energiei și generării de, de energie, furnizării de energie. Ca parte a acestor eforturi, sigur că mă voi ocupa și de acea numitele rețele inteligente, smart grids. Dacă vrem să stimulăm și sunt sigură că vrem să stimulăm uh, energia regenerabilă, atunci, așa cum ați spus, o să avem nevoie de rețele inteligente care să fie capabile să uh, ducă energia produsă la un capăt al Europei, uh, să o ia de la un capăt al Europei și să o transmită la celălalt capăt al Europei la consumatori. E foarte dificil pentru mine să vă dau un răspuns precis la întrebarea noastră în ce privește calendarul pe care îl vom urma. Deci când ne așteptăm ca aceste proiecte să fie complet implementate. Din câte știu, unele proiecte sunt mai avansate, altele nu sunt uh, așa de avansate încă. Dar sunt sigură că acele proiecte care sunt gata să pornească vor fi susținute foarte rapid cele care nu sunt vor, mai, vor avea nevoie de mai mult timp. Însă, din nou, așa cum ați menționat, rețelele inteligente, în, alături de uh, eforturile și dorința noastră, dorința noastră de a utiliza cât mai multe resurse regenerabile, sunt chestiuni absolut necesare. Și cum spuneam, voi face efortul să mă asigur că o mare parte din uh, pachetul de investiții se va direcționa către aceste proiecte. Mulțumesc, domnul Bas Eckhart. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Bratușec. Uh, suntem uh, la această audiere pentru că dumneavoastră ar trebui să fiți vicepreședinte al Comisiei pentru Uniunea Energetică și după ce am auzit că totul e dificil, bine, știm că e dificil, dar noi vrem să vedem aici un vicepreședinte care uh, ia inițiativa și care e puternic și chiar vă rog să spuneți mai precis ce doriți dumneavoastră mai degrabă decât să ne explicați situația generală. Că știm cu toții că e dificilă, știm că și lumea e dificilă. Dumneavoastră sunteți aici ca să rezolvați niște probleme. Foarte concret pe negocierile climatice. Presupunem că dumneavoastră veți fi persoana care va uh, conduce Uh, uh, negocierile pe uh, uh, domeniul schimbărilor climatice și ce veți face dacă, uh, ca să creștem ambiția noastră peste 40% pentru 2030? Pentru că știm că asta este în partea de jos, sunt, uh, este cel mai mic uh, numitor comun care ne dă o șansă de mai 50% să, ajungem, să atingem ținta noastră. Deci ce veți face ca să ajungeți la un nivel mai ambițios? Mulțumesc, răspunsul vă rog. Mulțumesc foarte mult sunt sigur că sunteți de acord cu mine că uh, individual uh, nu voi reuși să realizez aceste obiective. De aceea am spus că va avea nevoie de cooperarea statelor membre pentru realizarea acestor obiective. Cu siguranță voi uh, avea această inițiativă și voi face ceea ce trebuie făcut pentru ca uh, obiectivele pe care ni le stabilim să fie unele ambițioase, dar în același timp trebuie să rămână totuși niște obiective realiste. Cred că este important să putem să-i uh, convingem și pe alții să ni se alăture, dacă vreți să spunem așa, uh, atât statele membre cât și partenerii noștri principali, uh, Statele Unite și China Uh, în aceste eforturi în lupta cu schimbările climatice, pentru că dacă rămânem numai noi, nu o să reușim să rezolvăm toate problemele, dacă nu reușim să, să atragem și pe partenerii noștri. Atmosfera noastră va fi mult prea poluată din cauza activităților externe din, din, uh, din alte părți. Degeaba avem noi obiective ambițioase dacă ei nu le au. Deci vom uh, Uh, vom încerca să avem obiective cât mai ambițioase, dar înțeleg foarte bine și limitele pe care le am în calitate de vicepreședinte. Înțeleg că și cooperarea cu statele membre este necesară și de aceea, repet din nou, sper ca statele membre să înțeleagă că aceste obiective se stabilesc împreună. Comisia singură, fără susținerea statelor membre, nu va reuși să-și îndeplinească aceste obiective atât de importante. Domnul uh, Pier Nicola Penigini. Hmm? Grazie, Presidente. Eh, Gentile Vicepresidente designato. Mulțumesc. Doamnă vice vicepreședinte desemnat, la toate audierile, atunci când eh, se vorbește despre energie, de obicei eh, se menționează sustenabilitatea și mixul energetic. Dar asta nu sunt întotdeauna concepte compatibile. Să fim sinceri, ce eh, vor oamenii să spună sau încearcă să ascundă când vor folosesc com, conceptul de mix, eh, este să dea dreptul statelor membre să folosească surse nesustenabile, cum ar fi eh, sursele fosile. Unele state membre deja au anunțat că își cresc partea combustibilor fosile în mix și reduc procentajul de uh, regenerabile și nu le pasă dacă depășesc limitele de emisii, pentru că, până la urmă, cetățenii sunt cei care ajung să plătească nota de plată a procedurii de infringement. Deci ce o să faceți când vor fi încălcări din partea statelor membre și cum o să împiedicați statele membre să-i facă pe cetățenii nevinoase să plătească oalele sparte și uh, facturile încărcate? Mulțumesc foarte mult! indiferent dacă mă voi repeta, dați-mi voie să mai spun o dată ce am spus. Această chestiune rezultă clar din tratate. Statele membre sunt responsabile în mod individual de mixul, de, de stabilirea mixului de energie. Acesta este un fapt. Dar, dar, în același timp, fiecare stat membru trebuie să înțeleagă că trebuie să contribuie la aceste obiective comune pe care ni le-am stabilit. Și în uh, ultimele două săptămâni de pregătiri pentru această audiere am uh, realizat că în uh, eforturile de realizare a obiectivelor, de a îndeplinirea obiectivelor 20-20-20, uh, cred că suntem pe calea cea bună. Experții m-au informat că aceste obiective vor fi realizate. Un alt lucru. Nu este simplu să schimbi mixul energetic al niciunei țări. Nu se poate face peste noapte. De aceea subliniez din nou. În acele țări unde există o proporție foarte mare de combustibil fosil în mixul de energie, va trebui să stimulăm uh, energiile curate. Deci chiar dacă ei vor continua să uh, folosească combustibili fosili în mix, să polueze cât mai puțin. Cred că acesta ar trebui să fie scopul uh, nostru comun. Madam Commissioner Vice President Designate. Mulțumim foarte mult. Domnul Schaffhauser, Jean-Luc Schaffhauser, aveți cuvântul. Bună ziua, doamnă comisar desemnat. În politica energetică, fără statele membre, spuneați că nu puteți să faceți nimic. Atunci, cum vedeți cooperarea între statele naționale pe statele membre, mai ales când e vorba de proiecte majore, cum ar fi eficiența energetică și noile energii, energiile din surse regenerabile. Vorbeați de 400 de miliarde importuri, cifră pe care am și eu, mai mult sau mai puțin. Dacă vrem să economisim cu 10% energie prin investiții rentabile în următorii ani, ar trebui să reinvestim 400 de miliarde. De unde găsiți 400 de miliarde? Toată lumea vorbește de cele 300 de miliarde a domnului Juncker, dar aceste 300 de miliarde cresc cu fiecare comisar care ia cuvântul. Ați văzut banii ăștia pe undeva? De unde o să vină? A treia întrebare. Am propus un program, Academia Europeană, ca să depune franceză, cea italiană, un program de investiții pe termen lung, prin crearea de monedă, prin batere de monedă, susține acest program pe lângă Banca Centrală Europeană? Domnule comisar, desemnat, vă rog, răspunsul. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Nu e tocmai adevărat că am spus că eu nu o să pot face nimic ca vicepreședinte. Însă de fiecare dată am să spun că întreaga Comisie Europeană, fără participarea statelor membre, însă nu va reuși să aibă succes. Și sper, de fapt, nu, nu doar sper, cred că statele membre înțeleg acest lucru. Când ne stabilim obiective, ne asumăm și anumite răspunderi. Punct. Asta nu înseamnă că eu ca vicepreședinte nu o să pot face nimic, nici vorbă. Ce spuneam însă este că avem nevoie de înțelegere și de participarea statelor membre în materie de investiții. Investiții în domeniul energiei. Dacă vrem o piață internă mai solidă, obiectiv comun nouă tuturora, dacă vrem într-adevăr să avem, prin urmare, energie mai ieftină și economii mai competitive, atunci, sigur, e nevoie de bani. Bani pentru investiții. Și bani mulți. O mare parte a acestei finanțări va trebui să vină din sectorul privat. Însă, în același timp, deoarece cu toții sprijinim ideea de creștere ecologică, deoarece toți considerăm că aceasta e calea de urmat în următorii 4-5 ani, sunt sigură că noi, cei de la comisie, vom ajunge la un acord și vom concluziona că investițiile în Uniunea Energetică sunt investiții în creșterea ecologică și în locuri de muncă astfel obținute. Însă, sigur, acest acord urmează a fi găsit la comisie și am, sunt de acord cu asta și în materie de Banca Centrală Europeană. Domnul președinte, întrerupe. Următoarea întrebare, doamna Esther de Lang. Mulțumesc, domnule președinte. Să sperăm că voi găsi delicatețea feminină necesară acestei întrebări. Doamnă Bratisek, vă felicităm pentru nominalizarea noastră și ar putea fi oarecum ironic că dumneavoastră care ați salvat Slovenia de Uniunea Europeană, după cum spuneați, vă ocupați acum de un domeniu politic în care e nevoie de mai multă Europa, în opinia noastră. Însă să plecăm fără prejudecăți. Și am o întrebare concretă și v-aș ruga să-mi răspundeți de data aceasta concret în Uniunea Energetică pe care aveți în vedere, ce trebuie să facă împreună cele 28 state membre și ce va rămâne la latitudinea acestor state membre? Și vă rog, precis, cu care inițiativă veți demara? Care e cea mai apropiată de sufletul dumneavoastră și la ce ne putem aștepta de la dumneavoastră? Vă rog, măcar indicați ce gen de vicepreședinte o să fiți cred că vorbesc în numele multora de aici, ne e foarte greu acum să vedem uh, ceva concret dincolo de răspunsurile standard. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc că ați respectat timpul la fix. Răspunsul. Mulțumesc. Stimată membra Parlamentului. Eu nu am salvat Slovenia de Europa. Am salvat Europa de o altă problemă. piesele de domino de pe piețele financiare sau, cu alte cuvinte, problemele financiare ale statelor membre s-au oprit când au ajuns la Slovenia. Deci e important ca în Europa să avem un mecanism care să ajute statele membre printr-un exercițiu de solidaritate reciprocă, însă cred că e mai bine și pentru Europa ca statele membre să fie capabile să rezolve și singure problemele. domeniu în care cred că trebuie să găsim un acord în materie de Uniune Energetică Europeană este chestiunea siguranței. Și atunci când e vorba de a răspunde la probleme. Și de aceea, o sarcină principală a mea va fi aceea de a pregăti un plan de urgență. Acest plan va deveni, va defini necesarul pentru fiecare stat membru în, as, în caz de urgență. Uniunea Europeană nu se referă, uh, Uniunea Energetică nu se referă doar la solidaritate, se referă și la răspundere. Răspundere atunci când e nevoie. Siguranța energetică e un domeniu care impune, ajunge la un acord și e o chestiune care trebuie să fie rezolvată la nivelul Uniunii Energetice, la nivel central european. Domnul Eduard Martin. Următoarea întrebare. Doamnă Bratușec, o să avem această uniune energetică, însă acest concept uh, e lipsit de substanță, cel puțin deocamdată. Ne-ați putea da o idee precisă cum veți reconcilia ideea de suveranitate națională în domeniul energetic, cum se spune în, 1000, în articolul 194 din tratat, și convergența necesară a convergențelor, convergența necesară a politicilor europene la nivel european? Deci cum o să puneți în practică acest al treilea pachet și ca să închei, aș vrea să știu, în calitate de vicepreședintă, veți lupta împotriva precarității energetice și veți sprijini crearea unui scut energetic care să garanteze accesul categoriilor defavorizate la un minimum de energie necesară. Mulțumim. Domnule Mactan, spune domnul președinte. Da, mulțumesc mult. Crearea unii Energetice, după cum am spus deja, va presupune, în opinia mea, trei piloni principali. Primul presupune constituirea unei piețe interne mai solide. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să realizăm infrastructura care încă lipsește, să realizăm interconectivitatea între state, între regiuni și de asemenea va trebui să creăm încă punți de legătură și în interiorul statelor membre, unde acestea lipsesc. E nevoie de o piață internă mai solidă, care să funcționeze mai bine și în acest sens sunt convinsă că și prețurile la energie vor deveni mai competitive în Uniunea Europeană. Un lucru bun atât pentru consumatori cât și pentru economie. În introducerea mea spuneam că în calitate de prim-ministru, țara mea, am reușit să realizez implementarea completă a celui de-al treilea pachet pentru energie. O situație care ar trebui să se regăsească în toate statele membre. Există încă ceva excepții, dar în mare acest al treilea pachet de energie a fost deja pus în aplicare în toate statele membre. Regulile statuate în acest pachet legislativ ne permit să ne deschidem piețele energetice și prin această deschidere a piețelor ajungem la energie mai ieftină, mai competitivă. De aceea e important să atingem acest obiectiv. Domnul Ashley Fox. Uh, bună ziua, domnule Bratușec întrucât se pare că nu știți foarte mult despre această uniune energetică. Și atunci o să vă întreb despre un subiect pe care probabil îl cunoașteți. În deschidere spuneați că veniți aici cu modestie. Nu mi se pare că v-ați descris foarte bine. La alegerile din propria țară ați avut 4% și cu toate acestea ați acceptat nominalizarea pentru funcția de comisar european. Trei întrebări pentru dumneavoastră. E adevărat că după nominizarea noastră, noul guvern din Slovenia a lansat o investigație de natură etică în, în acest caz. E adevărat că ați tărăgănat publicarea raportului refuzând să primiți scrisoarea de notificare. Și dacă ați fi în locul nostru, nu credeți că ar fi rezonabil ca noi să vedem acel raport etic înainte de a decide dacă puteți sau nu să fiți comisar european? Vă mulțumim. Răspunsul, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc că încă o dată îmi dați posibilitatea de a vă explica mai în detaliu care este procedura referitoare la nominalizarea unui candidat la funcția de comisar european în țara mea. Slovenia, sigur, nu putea să aștepte până la finele lunii septembrie să facă nominalizările respective. Noul guvern și-a intrat în funcție pe 18 septembrie. Știți ce ar însemna dacă Slovenia n-ar fi trimis la timp propunerile respective către domnul Juncker? Noi am trimis o listă cu trei nume. Unul dintre aceste trei nume era al meu. Domnul Juncker m-a ales pe mine Trebuie să întrebați pe dânsul care au fost motivele. Eu una nu pot decât să-i mulțumesc, pentru că a avut încredere în mine. Noul guvern nu a demarat nicio investigație. Comisia Anticorupție din Slovenia a decis că, pornind de la tot ce se spunea în mass media, va demara o procedură de investigarea procesului de nominalizare a candidaților în țara noastră. Eu sprijin primatul legii și întotdeauna respect legea. Niciodată n-am mers împotriva acesteia. Odată am primit o amendă pentru parcare și odată pentru exces de viteză. Categoric nu am nimic împotriva examinării acestei proceduri, pornind de la legislația aplicabilă. Am primit pachetul care mi-a fost trimis prin poștă și am procedat exact așa cum îmi cere legea, însă trebuie să vă spun că lucrurile nu seamănă deloc cu cele descrise de dumneavoastră. Nu e vorba de nimic legat de corupție în această investigație. Kellebeck Peterson, următoarea întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă Bratușec. Mă bucurat să vă aud vorbind de creștere sustenabilă, creștere durabilă și de asemenea m-am bucurat să vă aud că vorbiți despre importanța acestor locuri de muncă ecologice, recunoscând astfel potențialul sectorului ecologic, sectorul tehnologiilor ecologice din Europa. Întrebarea mea e următoarea. În calitate de vicepreședinte a Comisiei și de comisar pentru Uniunea Energetică, cum veți asigura continuarea tranziției pe termen lung spre neutralitate dioxidului de carbon, sporind în același timp pe termen lung securitatea energetică? asta, în opinia mea, este cea mai spinoasă problemă cu care ne confruntăm în prezent. Vă rog, spuneți-ne mai multe despre energiile regenerabile și spuneți-ne cum vom reuși să asigurăm consumul și aprovizionarea prin sporirea legislației în materie de eficiență energetică. Vă mulțumesc. Mulțumim. Răspunsul. Najlepša hvala tudi za vaše Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Sunt de acord cu cei care spun că obiectivele privind schimbările de climă merg mână în mână cu cele menționate de noastră. Am spus de altfel acest lucru în câteva rânduri astăzi. Când vorbim de securitatea energetică, dăm seama că sunt lucruri care trebuie făcute repede, pe când altele, sigur, vor fi planificate pe termen lung. Multe ar fi putut fi făcute în trecut sau ar fi trebuit să fie făcute în trecut chiar, însă după ultimele crize la provizionării cu gaze, am uitat pur și simplu că e nevoie de măsuri suplimentare și asta încă o dată mă aduce la problema infrastructurii, care va fi de importanță majoră pentru noi în viitorul imediat. Apoi, materie de energie regenerabilă. Vorbeam înainte de acele grile inteligente, care sunt o necesitate absolută. Sigur, asta în contextul în care vrem să putem transporta energie obținută din surse regenerabile la consumatori. Investițiile vor fi însă extrem, extrem de mari, vor trebui să implice sume mari, dar sunt convinsă că odată ce cu toții ne angajăm pe calea creșterii ecologice, o mare parte din acest pachet de 300 de miliarde vor fi alocate investițiilor care vor stimula funcționarea pieței interne și vor crește competitivitatea sectorului energetic. Cornelia Ernst, următoarea întrebare. Dank. <clears throat> Frau Bratușek, Sie sind ja... Vă mulțumesc. Doamnă Bratușek, sunteți o maestră a generalizărilor și nu e ceva rău, aș spune, dar ar fi frumos dacă ați putea să ne răspundeți concret la o întrebare. Vă dau po două posibilități și puteți să alegeți. În primul rând, în timpul crizei, multe state membre au suspendat au scăzut sprijinul referitor la energiile regenerabile. Grecia, Spania, alte state membre. Din diferite motive au fost reduse subvențiile, ceea ce s-a dovedit fatal și a avut, bineînțeles, o influență negativă asupra energiilor regenerabile. Întrebarea mea este următoarea. Care sunt inițiativele concrete pe care doriți să le întreprindeți pentru a inversa această tendință în statele membre? Și a doua întrebare, la fel de importantă, ce vreți să faceți pentru a obține prețuri la energie sustenabile, suportabile pentru populație? Vă mulțumesc, aveți cuvântul pentru răspuns. Da, probabil că mă repet, însă piața energetică europeană trebuie să funcționeze mai bine și va funcționa mai bine dacă reușim să ducem la bun sfârșit proiectele de infrastructură. Și vom face acest lucru. Iar asta va fi baza pentru energie mai ieftină și pentru o distribuție mai ieftină a energiei în Uniunea Europeană. Așadar, statele membre, dar și gospodăriile vor plăti un preț, de, preț pentru energie mai scăzut. Când vorbim despre inițiative, inițiative pentru energiile regenerabile, În acest moment, inițiativele trebuie să se ia la nivelul statelor membre, ține de competențele lor. Însă, când vorbim despre securitatea energetică, ar trebui să încercăm să atingem un acord între statele membre la nivelul Uniunii Europene. Înainte, însă, va trebui să adoptăm un cadru legislativ adecvat pentru a încuraja utilizarea resurselor regenerabile de energie. Cred că acesta ar putea să fie unul dintre obiectivele noastre în următorul mandat. Eu cred cu convingere că energiile regenerabile sunt importante nu numai pentru Uniunea Energetică, ci pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Ericsson. Mulțumesc. Ați spus astăzi că mult din politica energetică este la latitudinea statelor membre și așa și este. Însă, avem și noi unele instrumente politice uh, în Uniunea Europeană și eu mă întreb uh, sunteți dispusă să le folosiți, aceste instrumente de care dispunem încă? De exemplu, Parlamentul sugerează obiective mai ridicate și obligatorii referitoare la energiile regenerabile și la eficiența energetică. Și Comisia poate lua inițiative. Sunteți dispusă să spuneți da solicitărilor Parlamentului European pentru uh, obiective climatice mai ridicate și obligatorii? sau uh, veți evita să faceți asta? Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Cred că din răspunsurile mele de astăzi puteți uh, să vă dați seama că obiectivele climatice sunt importante. Trebuie să avem obiective ambițioase, dar realiste. Comisia nu poate să acționeze singură. Bineînțeles, avem nevoie de Parlamentul European. Pe de o parte, și pe de altă parte, trebuie să atingem un acord între statele membre. Dacă dorim să adoptăm obiective, atunci statele membre trebuie să atingă, să ajungă la un acord. De mai multe ori astăzi am spus că sunt de părere că trebuie să fim ambițioși, însă, în același timp, trebuie să fim și cu picioarele pe pământ, să știm care ne sunt limitele. De aceea, am spus de mai multe ori astăzi că va trebui să cooperăm cu statele membre deoarece tratatul spune clar care sunt competențele Comisiei și care sunt cele ale statelor uh, membre. Eu sunt dispusă să susțin uh, obiective mai ridicate și obligatorii, pentru că le consider necesare în același timp, trebuie să fim conștienți că obiectivele trebuie să fie realiste. Nu are niciun sens să stabilim obiective prea ambițioase dacă nu suntem capabili să le atingem. Mulțumesc, domnul Helmer. Bună ziua, doamnă Bratușec. Știți, probabil că uh, comisarul Tajani a vorbit despre un masacru industrial de pe urma prețuri, um, cauzat de prețurile energetice. Eu cred că puteți face ceva uh, în acest domeniu. Însă, știm cu toții că motivul principal pentru criza de competitivitate este faptul că ne-am uh, angajat să finanțăm energii regenerabile intermitente plus politici precum ETS. Vă întreb, sunteți mulțumită să vedeți cum industriile mai, energofage, mai energofage sunt alungate din Uniunea Europeană și iau cu ele locurile de muncă? Știți că merg înspre jurisdicții cu standarde mai scăzute? Așadar, distrugeți locurile de muncă în Uniunea Europeană și creșteți emisiile la nivel global. Mulțumesc, stimate deputat. De multe ori am vorbit despre competitivitate astăzi. Subliniez încă o dată. Dacă avem o piață puternică, internă, dacă ducem la bun sfârșit proiectele de infrastructură, dacă asigurăm distribuția energiei în Europa, vom putea garanta un nivel acceptabil al prețurilor energetice pentru întreprinderi și gospodării. Cred cu convingere în asta și cred de asemenea că avem experiență la nivelul statelor membre în acest domeniu. Dacă creștem competitivitatea, prețul energetic scade. Iar Slovenia este un exemplu în acest sens. Există un raport din care reiese că prețul energiei în Slovenia a scăzut cu aproximativ 30% în momentul în care a intrat pe piața energetică un nou actor. Și nu este o coincidență. Dacă dorim să ne menținem mediul în, condiți, în, în starea sa actuală, trebuie să investim în resurse de energie regenerabilă, investind mai mult, dezvoltând mai mult, resursele vor fi mai ieftine și mai ușor disponibile. Am văzut tendința de scădere a prețului, prețului energiei din resurse regenerabile. Și cred că ele sunt și o cale pentru a îmbunătăți competitivitatea economiei noastre. Mulțumesc. Ultimul vorbitor în a treia rundă de întrebări este domnul Schopfhauser. Madame, uh, ma question porte Mulțumesc foarte mult. Uh, am o întrebare în legătură cu prioritățile noastre. Credeți doar în piețe și în concurența perfectă sau credeți că e nevoie de o acțiune și a statelor, în special pentru a implementa o relocalizare a producției energetice uh, datorită a ceea ce numim circuitele scurte? pentru că asta ar permite crearea de locuri de muncă locale, dezvoltarea energiilor uh, regenerabile, autonomia energetică și securitatea energetică și asta uh, nu, nu e o contradicție să fii în favoarea circuitelor scurte, dar și în același timp și pentru interconectare. Cred că trebuie să promovăm aceste economii circulare atât de dragi comisiei care uh, Uh, cere, mai ales uh, în fața concurenței mondiale, să existe circuite care costă mai puțin din punct de vedere energetic. E vorba de produsele manufacturate, alimente și mai departe. Puteți să vă dați uh, părerea, să ne spuneți părerea în ce privește aceste circuite scurte? Mulțumesc foarte mult! Ja, uh, najlepša hvala za vprašanje. Uh, Spoštovani. Mulțumesc pentru întrebare. Stimate deputat, consider că al treilea pachet energetic oferă soluții. Cred în uh, piața energetică piața energetică trebuie să fie bine reglementată. Însă, dincolo de toate acestea, cred, după cum am spus și când am dat exemplul Sloveniei, cred că avem nevoie de mai multe rezerve dacă vrem să scădem prețul energiei în Europa. Am spus asta de mai multe ori astăzi și poate că, într-adevăr, mă repet. Însă, mi se, par, mi se pare crucial să conștientizăm faptul că o piață internă consolidată, mai puternică, va fi benefică pentru noi toți. Așadar, sarcina noastră în următorii ani va fi să consolidăm infrastructura. Din păcate, unele proiecte în acest domeniu sunt mai puțin bine pregătite decât altele. Acesta este motivul și pentru care nu putem obține tot ce vrem peste noapte. Însă, chiar și atunci când criza gazelor se va fi încheiat, eu cred că ne confruntăm cu una în acest moment, e bine, când se va fi terminat, sper că nu vom uita elementele cheie așa cum am făcut-o în 2009. Trebuie să finalizăm infrastructura pe piața unică. Vă mulțumesc! Acum îi dau puterea domnului Giovanni via. Mulțumesc. Doamna Suița acum. Mulțumesc, doamnă Bratușec. De mai multe ori ați vorbit despre diversificarea surselor de aprovizionare. Cred că gazoductul transadriatic este unul foarte important, deoarece ar crea o legătură cu gazoductele din Azerbaijan. Aș vrea să știu. Doriți să scădeți dependența de gazele rusești? Ați avut în trecut o foarte bună cooperare cu Rusia. În același timp, pot să vă spun că am văzut uh, imagini, video, în care cântați cântece comuniste și, și altele în care făceați declarații antieuropene. Nu a venit uh, momentul să uităm uh, comunismul? Mulțumesc, spune doamna Bratușec. Vă mulțumesc pentru că mi-ați adresat această întrebare, pentru că așa voi putea să vă și răspund am să încep cu chestiunile naționale, să spun așa. Imaginile pe care le-ați văzut, imaginile video, au fost înregistrate la comemorarea Zilei Naționale ale Frontului de Eliberare. Cântecul pe care l-am cântat, și nu era singurul pe care îl cântam, nu a fost un cântec uh, precum uh, l-ați descris dumneavoastră. Cred că valorile Europei aici sunt foarte clare și nu cred că trebuie să-mi cer scuze pentru nimic. Cântecul pe care l-am cântat era unul antifascist. Eu nu am fost membra a vreunui partid comunist. În Slovenia am fost criticată din cealaltă parte, mi se spune că sunt prea pro-europeană, că urmez dictatele de la Bruxelles, că ar trebui să mă opun dorințelor Bru Bruselului. Dar eu cred că Uniunea Europeană este singura cale de a înainta pentru țara noastră. Și sunt foarte mândră că Slovenia face parte din familia europeană. În ceea ce privește diversificarea energetică, proiectele menționate sunt într-adevăr necesare. Acest uh, proiect pe care l-ați menționat ne va scădea dependența de gazele rusești, iar eu cred că lucrurile merg conform planului în acest sens. Tot ce pot să vă spun este că sunt pentru acest uh, proiect. acest proiect, mi se pare că este unul care ne va permite să ne reducem uh, dependența. Domnul Gaspara. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamna Bratușec. Sarcina care v-a fost acordată este importantă, obiectivul este unul ambițios, strategic, este chiar extraordinar. Mai exact, Uniunea Energetică. Să ne iertați dacă insistăm puțin în acest sens. Am văzut care este voința dumneavoastră politică și știm care sunt resursele pe care vreți să le utilizați pentru atingerea obiectivului ați vorbit despre o parte importantă din acești 300 de miliarde promiși de comisarul Juncker, de președintele Comisiei Juncker. Aș vrea să înțeleg mai bine care este strategia dumneavoastră, ce doriți să cereți, cum intenționați să folosiți fondurile structurale. Referitor la BEI, ați făcut referire, ați făcut aluzie la ea, dar ați, spun, ați spus că veți uh, reveni la acest uh, subiect. Doamna Bratușe, care cuvântul? Vă mulțumesc pentru întrebare. Proiectele de interes comun, așa cum sunt numite, 284, dacă nu mă înșel, sunt prevăzute la ora actuală. Acestea valorează aproximativ 40 până la 50 de miliarde de euro. O mare parte dintre acestea, dintre aceste fonduri, vor veni din partea economiei, din partea investitorilor. O altă, cealaltă parte a proiectului este și ea importantă. O bună parte din cei 300 de miliarde vor merge, sper eu, către aceste proiecte și voi face tot ce pot pentru a atinge asta. Va fi, ar fi dificil să vă dau o cifră astăzi, însă sunt convinsă că creșterea durabilă este obiectivul nostru comun, locurile, crearea de locuri de muncă este obiectivul nostru comun. Cifrele ne arată că proiectele în domeniul energetic, nu numai proiecte de infrastructură, ci și alte proiecte uh, în domeniul eficienței energetice, sunt proiecte care creează locuri de muncă și contribuie la creșterea ecologică. O sursă suplimentară sau un instrument financiar suplimentar care ar putea fi dezvoltat împreună cu Banca Europeană de Investiții în domeniul energetic, este și acesta o opțiune și voi încerca să-l obțin. Mulțumesc! Domnul Dorman acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Când vorbim despre noi uh, surse de energie, cum ar fi uh, gazul de șist, trebuie să avem uh, un control mult mai strict uh, din motive legate de protecția mediului. Uh, domnul Pătoșnic a spus că gazul de șist dă speranță în unele zone din Europa, dar de asemenea uh, dă și motive de îngrijorare. Când primul proiect ar trebui să intre în funcțiune în 2018 în Irlanda, și energia aceasta uh, și sursa aceasta de, de gaz ar trebui folosită pentru a crea electricitate. Care este uh, opinia noastră în ce privește energia valurilor și gazele de șist ca noi surse de energie și cum uh, putem fi, să ne asigurăm că mediul este protejat când folosim aceste noi forme de energie? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. gazul de șist e cu siguranță una dintre opțiuni. Una dintre opțiunile pe care le avem uh, la momentul actual. Sunt convinsă că statele membre trebuie să facă o analiză foarte cuprinzătoare înainte de a decide în favoarea unei opțiuni sau altea, mai ales analiză de impact de mediu. Asta trebuie făcut. Este sarcina Comisiei Europene să se asigure că toate standardele de mediu sunt respectate, toate standardele sunt uh, puse în aplicare. Nu pot fi de acord cu anumite practici care au fost implementate, de exemplu, în Statele Unite. Nu putem pur și simplu să transferăm acele practici aici, în Europa. Pentru că densitatea populației este mult mai mare aici. Asta este unul dintre argumente. Apoi un alt argument are legătură cu întrebări cum ar fi ce impact ar avea utilizarea unei astfel de energie asupra apei și mediului și așa mai departe. Toate aceste analize ar trebui pregătite înainte ca statele membre să iau o decizie de a folosi sau nu această opțiune. Am spus deja că este sarcina Comisiei Europene și a mea ca atunci când un stat membru decide în favoarea acestei opțiuni, toate standardele de mediu să fie respectate. Și recomandările privind uh, gazele de să fie adoptate la nivel european. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnă comisar de semnat Bratușec în calitate de vicepreședinte pentru Uniunea Energetică, cum vă veți uh, asigura de creșterea pe termen lung a cotei uh, regenerabilor în Uniunea Europeană? În lumina scrisorii dumneavoastră de misiune, ce rol vedeți jucând combustibile avansați în viitorul mix energetic european? Pentru moment, Comisia pare să fie incapabilă să ne dea cifre, dar totuși o să avem nevoie de ele. Așadar, sper că vom avea un mesaj clar în viitor pe cât posibil. Mulțumesc! Uh, Najlepša hvala za vaše... Uh... Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Așa cum am spus deja de câteva ori, rămâne un fapt că noi în Europa uh, rămânem prea dependenți de importurile de energie importăm cam uh, un miliard de euro echivalent energie pe zi. Dacă vrem să reducem dependența uh, aceasta, atunci trebuie să uh, ne creăm propriile noastre resurse de energie și regenerabilele sunt uh, o resursă bogată, cu siguranță, în Uniunea Europeană și sunt unele dintre elementele soluției. Dar asta, din nou, mă duce la uh, problema infrastructurii. Avem nevoie de infrastructură pentru ca energia produsă de regenerabile să uh, ajungă la consumator. Construcția unor rețele inteligente este o sarcină care stă în fața Europei și a Uniunii Energetice în următoarea perioadă pentru a putea să exploatăm în mod eficient uh, regenerabilele. Din nou, așa cum am menționat uh, astăzi, obiectivele din uh, programul UE 2020-2020 vor fi realizate. În ce privește perioada până în 2030, de asemenea am încredere că Uh, Consiliul uh, European va putea să ajungă la un acord în această lună. Până acum acordul este ca uh, cota regenerabilor să ajungă la 27% din mix, dar, încă o dată, cum am spus de câteva ori astăzi, mixul energetic este de competența statelor membre și toate aceste Uh, obiectivele nu pot fi realizate decât împreună. Colega, colegul Euristia uh, Banț are cuvântul. Bună ziua, aș vrea să vorbesc despre uh, centrala nucleară de la Garonia, cea mai veche din Spania, din, într-o zonă uh, apropiată de Bilbao și de Burgos. Deci o zonă foarte Uh, populată. Două centrale similare au fost închise în Belgia. Uh, în iulie uh, trebuia închisă și Garonia, dar acum proprietarii vor să o deschidă și guvernul de acord. Societatea bască e împotrivă. Știu că e o problemă de competență a statelor membre, dar siguranța e responsabilitatea noastră. Veți face presiuni pentru ca această stație atât de periculoasă, această uh, centrală atât de periculoasă să fie închisă și în al doilea începește reciclarea uh, activitățile de reciclare și de uh, reutilizare a deșeurilor. Ce propuneri veți aduce în acest domeniu pentru a crește proporția rezidurilor care sunt reciclate și folosite în Uniunea Europeană? Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. În ce privește uh, centrala atomică la, la care v-ați referit, mi-ar fi dificil să vă dau un răspuns concret pentru că nu cunosc uh, cazul, dar voi examina situația și sunt sigură că vom putea să avem o discuție punctuală în legătură cu această problemă în viitor. Așa cum am spus mai devreme, sarcina Uniunii Europene este să se asigure că uh, centralele noastre, și când spun noastre mă refer la centrale europene, centrale nucleare europene, rămân sigure. Din câte știu eu, testele de stres care s-au făcut demonstrează că Uh, sunt. E adevărat totuși că în Europa avem destule centrale mai vechi și asta face cu atât mai importantă monitorizarea lor regulată din punct de vedere al siguranței. De aceea, cred că este important uh, să investim și mai mult în cercetare și dezvoltare, pe care le-ați menționat de asemenea, cercetare și dezvoltare în domeniul deșeurilor și să încercăm să ne asigurăm că aceste reziduri periculoase pot fi uh, folosite în mod util, fără consecințe negative asupra mediului. De aceea, cred că este important ca cercetarea și dezvoltarea în acest domeniu să continue, dar uh, unde poate juca Comisia un rol crucial? Uh, în privința siguranței și în domeniul energiei nucleare, datele de până acum arată că uh, centralele europene sunt sigure și asta este important. Mulțumesc și acum da cuvântul domnului Jadot. Mulțumesc, Întrebarea mea se referă la dumpingul chinezilor în ce privește panourile fotovoltaice. Comisia Europeană a demonstrat că panourile chinezești uh, intră la jumătate din prețul lor uh, de producție pe piața europeană. Guvernul nostru s-a bătut cu alte guverne pentru a limita la maxim măsurile antidumping ale Europei împotriva unei unui activi, unei activități de dumping care încă o dată a distrus, a masacrat producția de fotovoltaice în Europa și a dus la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă. Ați spus că vreți să apărați industria europeană, mai ales cea energetică. Uh, veți apăra în final în Comisia Europeană uh, industria fotovoltaică sau veți face ce face deja Comisia uh, mai ales sub influența uh, unor țări ca Slovenia, și anume uh, să ajungem ca toată industria noastră să dispară ca să, uh, de dragul relației noastre cu China. Ja, uh, najlepša hvala najprej seveda tudi za. Da, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc în primul rând pentru întrebare. E o întrebare cu care m-am confruntat uh, eu însă, acasă, pe vremea pe când eram prim-ministru. Noi atunci am subvenționat energia obținută cu ajutorul panourilor solare, la care vă referați și dumneavoastră. Cred că e important să luptăm pentru propriile noastre economii, să le sprijinim, însă toate aceste măsuri trebuie să respecte normele în vigoare pe piețele internaționale. Asta mă vizează atât pe mine cât și pe orice comisar, orice alt comisar european. Practic nu mai am multe de adăugat pe lângă aceasta ca răspuns la întrebarea noastră. Mulțumim. Domnul Pier Nicola Piericini. Doamnă vicepreședinte, cu câteva întrebări în urmă, uh, li s-a pus o întrebare despre energia nucleară și a spus că statele membre au dreptul de a decide propriul mix. Aici sunt în sală spune vorbitorul. Sunt aici. Încă o dată, v-aș întreba pe aceeași temă, dar vă rog nu spuneți că o să luați toate măsurile, să spuneți că prima, a doua, a treia categorie de deșeuri nucleare sunt reciclate așa cum trebuie. Nu știu cum e situația în lumea dumneavoastră, însă în lumea mea e corupție. Eh, multe din aceste deșeuri nu o să fie procesate și o să ajungă sub casa cuiva. Deci, pe lângă încurajarea energiilor regenerabile, cum am auzit de o mie de ori deja, ce o să faceți altceva pentru a ne îndepărta de energia nucleară, pentru a reduce proporția nuclearului în mixul energetic? Mulțumesc! Atâta timp cât statele membre decid propria compoziție a producției energetice naționale și dacă se respectă tratatele, orice schimbare pe acest nivel presupune o schimbare a tratatelor. Asta e și situația în cazul energiei nucleare. Aceasta este de competența statelor membre încă o dată, în conformitate cu tratatele în vigoare. Sarcina Comisiei Europene e aceea de a se asigura că monitorizează siguranța funcționării centralelor nucleare. Și, după cum mi s-a spus, testele la stres din domeniul ne demonstrează că centralele nucleare din Europa sunt sigure. Eu n-am parcurs personal aceste rapoarte, dar cred ce îmi spun experții și experții îmi spun că asta e situația. La nivel central european, trebuie să ne asigurăm că centralele funcționează în condiții de siguranță. Asta e sarcina Comisiei Europene. Tratatul de funcționare al Uniunii Europene spune că statele membre au competență în acest domeniu și că statele membre decid cum își produc energia la nivel național. Mulțumim, domnul Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar desemnat, în câteva rânduri ați spus că o prioritate majoră este diversificarea surselor și rutelor. Vreau să înțeleg mai bine la ce vă refereați dumneavoastră. Când erați prim-ministru, ați făcut exact contrariul, cel puțin după părerea mea. Ați sprijinit proiectul South Stream împotriva proiectului Nabucco. Prin urmare, ați sporit dependența de gaz rusesc în Uniunea Europeană dacă deveniți comisar, care va fi atitudinea dumneavoastră în legătură cu proiectele South Stream și Nabucco? V-aș fi foarte recunoscător dacă ați da un răspuns clar, nu unul propagandistic. Mulțumesc foarte mult, sper, nu, nu sper, cred, sunt sigură că o să vă pot da un răspuns clar. Nabucco ar fi fost un proiect bun pentru Europa, un proiect care ar fi sporit independența noastră în materie de surse de energie. Comisia Europeană nu a greșit aici. Investitorii au decis. Și lor nu li s-a părut interesant acest proiect. Deocamdată, proiectul e scos din discuție. Dar aici nu e vina Comisiei Europene. A fost o decizie a investitorilor în ceea ce privește South Stream. Da. South Stream presupune să aducem gaz de la același furnizor de care deja depindem. Însă presupune o diversificare a rutelor de aprovizionare, care e și acesta un obiectiv al nostru. Însă, în calitate de prim-ministru, eu am sprijinit și voi sprijini întotdeauna ideea că aceleași reguli trebuie să se aplice tuturor proiectelor. Și așa stau lucrurile și cu South Stream. Toate regulile europene, normele europene în vigoare, trebuie să se aplice și South Stream. Și asta a fost poziția pe care eu am susținut-o în calitate de prim-ministru și o poziție pe care o voi continua, voi continua să o promovez ca vicepreședinte a Comisiei. Deci nu am avut o altă poziție ca prim-ministru. Mulțumim. Domnul Zoriniu. Domnul comisar de semnat. Energia și informațiile și informația vor fi tot mai interrelaționate în viitor. Europa investește în sisteme inteligente și în componentele modelelor energetice inteligente, dar pentru asta e nevoie de o strategie, e nevoie de reglementări. Acesta ar trebui să fie punctul nodal al Uniunii energetice. Care e strategia noastră? Ce părere aveți în legătură cu agenții comerciali internaționali din domeniul telecomunicațiilor, de exemplu, implicându-se în uh, pe piața energiei. Credeți că astfel uh, se va spori securitatea energetică a Europei? În opinia mea e contrariul. Aceștia vor gestiona consumul în domenii până în prezent reglementate la nivel național. Cum veți acționa dumneavoastră pentru ca această evoluție să nu amenințe securitatea aprovizionării consumatorilor și securitatea datelor acestora. Mulțumesc foarte mult! Astăzi am discutat foarte mult despre infrastructură, despre nevoile Europei. nevoia de a definitiva această infrastructură în Europa. Așa că am să o spun încă o dată, dacă vrem să ne atingem obiectul fundamental și acela de a avea o uniune energetică solidă, cu ținte clar definite și cu obiective în materie de prevenire a schimbărilor de climă, atunci sarcina noastră principală trebuie să fie definitivarea rapidă a pieței interne și, după cum spunea mai devreme un coleg al dumneavoastră, e nevoie de echipamentul necesar, de instrumentarul necesar, de infrastructură și de software, și anume reguli clare privind funcționarea acestei piețe interne. Aceste două componente, hardware și software, ca să-l parafrazez pe colegul dumneavoastră, reprezintă sarcina pe care va trebui să o îndeplinim dacă dorim ca piața internă să fie una cu adevărat funcțională, atingând astfel scopurile noastre fundamentale din contextul Uniunii Energetice. Dependență scăzută, energie mai ieftină, energie mai curată. Mulțumim, domnul Torjinovski. Mulțumesc, domnule președinte. doamnă comisar desemnat. În răspunsurile dumneavoastră auzim foarte multe lucruri despre prioritatea dumneavoastră în materie de energie regenerabilă. Vreți mai multe energie regenerabilă, o prezență mai pregnantă acestora în mixul energetic, dar pentru multe state membre, energia nucleară sau cea din combustibilii fosili sunt încă deosebit de importante, mai ales când e vorba de cărbune. Este un paradox aici. Noi anunțăm anumite interese, însă economia ne împinge în sens contrar. Economia de astăzi nu ne permite să constituim o bază de regenerabilă solidă pe termen scurt. Și atunci mă întreb, e realistă poziția dumneavoastră? N-ar trebui cumva să dăm dovadă de un realism mai mare atunci când preconizăm uh, cum va evolua sectorul energetic. Ah, mulțumesc! În mm. audierea de astăzi am uh, spus că vreau să fiu ambițioasă, dar și realistică, realistă în același timp. Dacă formulăm obiective mult prea ambițioase, care nu pot fi atinse, ne chinuim degeaba. Înțeleg foarte bine că lucrurile nu se pot schimba peste noapte. Știu foarte bine că situația diferă de la un stat membru la altul. Unele sunt mai dependente de combustibil fosil decât altele. Unele deja folosesc foarte multă energie în surse regenerabile pe plan intern, însă consider că ținta pe care urmează să o stabilim la nivel central european, și anume un minim 27% regenerabil în mixul energetic, această țintă este realistă, poate fi atinsă și în același timp trebuie să continuăm elaborarea unor, cu elaborarea unor noi tehnologii în materie de utilizare a fosili pentru a reduce impactul asupra mediului. Ar fi imposibil să înlocuim complet și foarte rapid combustibilii fosili ca o sursă de energie, să înlocuim cu regenerabile. De aceea trebuie să continuăm să investim în cercetare și dezvoltare și în acest domeniu pentru a permite utilizarea și pe viitor a combustibilor fosili, însă în contextul unor noi tehnologii mai ecologice. În ceea ce privește energia nucleară, cred că v-am prezentat opinia mea într-un răspuns anterior. Spuneam că Comisia nu va interveni decât în materie de siguranță. Dau acum cuvântul doamnei Mianar. Mulțumesc. Stimată comisar, domi, eh, comisar desemnat, în scrisoarea de misiune a domnului Juncker, dumnealui spune că va trebui să coordonați uh, activitatea mai multor comisari, printre care mediu, IMM-uri, politică maritimă, politică regională, agricolă, dezvoltare eh, rurală, uh, dezvoltare regională, dar și cercetare, dezvoltare, știință și multe altele. Cred că suntem cu toții de acord că este o mare provocare. Întrebarea mea este cum mă veți asigura că această coordonare va fi una de succes? Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, este o mare provocare și nu numai pentru mine, pentru toată lumea, pentru întreaga comisie. Noua structură a comisiei se va confrunta cu această provocare și va trebui să vă dovedim că această structură organizațională funcționează. Modul în care îmi văd eu rolul este unul de a mă asigura că obiectivele individuale din diferite domenii sunt aduse la oaltă într-o strategie unică cu obiective comune, astfel încât să nu ajungem într-o situație în care să avem obiective contradictorii în diferite domenii. Sper că experiența mea din perioada în care am fost uh, prim-ministru într-un într, guvern de coaliție mă va ajuta. A fost un guvern în care a fost nevoie de dexteritate pentru, adopta, pentru găsirea de soluții pe care să le sprijine toată lumea. Erau, erau patru partide în coaliția de guvernare. Cred că experiența mea în acest domeniu mă va ajuta în funcția mea de vicepreședinte a Comisiei, bineînțeles dacă sunt confirmată în acest post. Vă mulțumesc! Domnul Gjib. Vă mulțumesc. Domnule președinte, doamnă comisar desemnat, aici sunt. Ați spus că al treilea pachet energetic este foarte important pentru dumneavoastră. Ați vorbit de asemenea mult despre infrastructură pe piața internă. Credeți că al treilea pachet energetic este suficient pentru a putea duce la bun sfârșit toate aceste investiții, mă refer la uh, conducte, la rețele, avem multe insule energetice care nu sunt legate la rețea. Și apoi, credeți că putem găsi și alte soluții pe lângă cele prevăzute în pachet? Mă refer aici mai ales la South Stream. Și încă o întrebare scurtă ce poziție aveți față de interdicția reexportului de gaz? Partenerii ruși au uh, impus astfel de restricții. Ce părere aveți despre ele? Vă mulțumesc pentru întrebare. Da. Cred că pachetul energetic trebuie pus în aplicare în totalitatea sa în toate statele membre, fără nicio excepție. Iar asta se aplică tuturor investițiilor, inclusiv South Stream. Toate investițiile se vor supune acelorași reguli, fără nicio excepție. Mai devreme am parafrazat cele spuse de un coleg spunând că avem nevoie, de că avem nevoie și de hardware și de software. Dacă vrem ca piața să funcționeze, trebuie să stabilim reguli clare. Însă, înainte să facem asta, trebuie să ne asigurăm că piața este una funcțională. Și de aceea, astăzi am menționat de mai multe ori investițiile atât de necesare – numai când vor fi făcute vom putea discuta despre o piață internă finalizată. Sunt de asemenea convinsă că Uniunea Europeană, Uniunea Energetică, dacă vreți, trebuie să vorbească cu un singur glas când ne adresăm unor parteneri din afara frontierelor noastre. Cred de asemenea că este important să avem un singur glas și în relațiile noastre cu Rusia. În interiorul Uniunii Europene trebuie să găsim un acord referitor la ce intenționăm să facem și cum intenționăm să reacționăm. Cred că este singurul mod de a face lucrurile dacă vrem să fim mai puternici decât astăzi. Fiecare stat membru singur este în mod clar mai vulnerabil decât Uniunea Europeană în totalitatea ei. Cred că trebuie să vorbim cu un singur glas. Mulțumesc, domnul Danț. Într-adevăr, trebuie să vorbim cu același glas. Ați vorbit mult despre obiective realiste. După cum știți, Uniunea Europeană a și-a asumat oblig, uh, angajamente în domeniul schimbărilor climatice ridicate. Dumneavoastră veți fi negociator șef pentru Uniunea Europeană la conferința părților la finalul acestui an, pregătind, bineînțeles, conferința părților din, Pari din Paris din 2015. Dacă ați vorbit despre obiective realiste, dar puteți să ne oferiți încredere în capacitatea dumneavoastră de a fi negociator șof, de negociator șef să ne spuneți care va fi obiectivul dumneavoastră la aceste negocieri și cum uh, îl veți atinge? Mulțumesc. Schimbările climatice sunt o provocare enormă, nu numai pentru Europa. Am menționat mai devreme că trebuie să acționăm. La anul la Paris trebuie să adoptăm ținte obligatorii referitoare la schimbările climatice ținte obligatorii care să se aplice tuturor, nu numai Uniunii Europene. Și pot să vă spun că voi face tot ce-mi stă în putere pentru a obține asta. Și în același timp sunt convinsă că vom reuși să obținem asta la Paris. Încă nu am stabilit care va fi obiectivul nostru, pot să vă dau numai câteva cifre pe care, către care tindem în, în Uniunea Europeană. Cred că partenerii noștri, Statele Unite și China mai ales, ar putea să ne urmeze stabilind obiective similare. Numai prin cooperare putem să ne menținem mediul în starea în care este astăzi. Sunt convinsă că și alte state sunt îngrijorate, știu că avem nevoie de de obiective obligatorii. În Uniunea Europeană avem uh, mecanismul ETS. Acesta își atinge obiectivele. China este interesată de un sistem uh, similar. Colegii din Direcția Generală deja au contacte cu omologii din China pe acest subiect și asta mă face să sper că și alte țări sunt serioase în acest sens. Domnul Herbert Royal. Doamna Bratușec. Am pus multe întrebări referitoare la Uniunea Energetică, care au fost cât de cât similare, dar ați și uh, răspuns uh, în mod similar. Apoi v-au fost adresate întrebări referitoare la competențele dumneavoastră. Iar acum, la final, ați spus că Europa trebuie să vorbească cu un singur glas și în interior, dar și înspre exterior, de exemplu, față de Rusia și alții. Și acum se pune întrebarea, de ce credeți că tocmai dumneavoastră, cu calificările dumneavoastră, sunteți potrivită pentru a face această muncă? Care sunt calitățile dumneavoastră speciale pentru a face acest lucru? Un glas comun înspre interior și înspre exterior. Și faptul că răspundeți la fel la aceleași întrebări mi se pare mai degrabă un avantaj, pentru că înseamnă că nu vă răzgândiți tot la 5 minute. Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Dacă vrem să fim mai puternici, ceea ce trebuie să facem față de state terțe este să fim un front comun. Este ceva esențial și de aceea subliniez acest element atât de des. În ultimul an și jumătate a trebuit să lupt foarte mult pentru a convinge piețele internaționale financiare că Slovenia nu va da faliment. Și asta în ciuda faptului că toată lumea, mass media, din țară și din străinătate, considerau că Slovenia va fi în genunchi. Ei bine, în toată această perioadă am luat măsuri care arată că vorbesc serios și acționez cu aceeași seriozitate și voi face același lucru în calitate de vicepreședintă a Comisiei, bineînțeles dacă voi fi confirmată în acest post de vicepreședinte și comisar. Trebuie însă să înțelegeți că eu nu sunt singură în această întreprindere colegii mei și președintele comisiei, atunci când va fi nevoie, vor lucra împreună și mai important decât cine va negocia ce, va, va fi faptul că noi toți din comisie să vorbim de pe aceeași poziție, cu același glas în cadrul Colegiului Comisarilor nu trebuie să existe diferende, trebuie cu toții să vorbim cu același, să fim pe aceeași lungime de undă. Și noua structură pro, propusă de domnul președinte Juncker va asigura acest lucru. Sunt convinsă că experiența din ultimul an și jumătate, experiența de prim-ministru, în care guvernam țara în cea mai dificilă perioada sa, îmi va fi foarte de folos. Mulțumesc! Domnul Poș. Mulțumesc. Ați reușit, da, să stabilizați poziția țării dumneavoastră, iar apoi v-ați dat demisia. V-ați dat demisia pentru că ați fost puțin jignită? Eu cred că ar fi trebuit să, ar fi trebuit să continuați în postul dumneavoastră. Nu ar fi fost niciun fel de uh, Uh, motiv să vă dați demisia. Dacă, dacă ați fi continuat, o altă persoană ar fi acum în fața noastră. Este interesant că la început nu ați fost pe lista candidaților, însă ați fost propusă ca singurul candidat. Mi se pare că este nu numai imoral, ci un act de corupție. Iar Comisia Anticorupție, la ora actuală, investigează tocmai acest caz o întrebare. Ce se întâmplă dacă această comisie va ajunge la concluzia că s-a încălcat legislația? Vă veți da demisia sau vă veți menține poziția în interiorul comisiei? Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat încă o dată ocazia să explic ce s-a întâmplat cu nominalizările în Slovenia. Sunt convinsă că acesta este un joc politic, cel pe care îl faceți acum. Slovenia a trimis o listă cu trei candidați la Bruxelles. Nu știu ce listă ați văzut dumneavoastră, însă singura listă pe care a trimis-o guvernul sloven conținea și numele meu. Președintele Juncker a luat această decizie, a avut posibilitatea să aleagă un alt candidat de pe listă. Mai erau pe listă uh, un bărbat și o femeie. Atât referitor la numire. Nu știu cum se întâmplă lucrurile în alte țări, dar în Slovenia, până acum, nu se considera ca fiind o problemă să fii candidat pentru o altă funcție politică în timp ce dețineai o altă funcție politică în țară. Lucrurile uh, au degenerat puțin în Slovenia, așa cum s-a întâmplat, însă, după cum am spus și înainte, eu nu am avut niciun fel de probleme cu legea și puteți să mă credeți. Cred în lupta împotriva corupției. Comisia anticorupție, poliția și sistemul judiciar cooperau foarte bine în momentul în care eram uh, prim-ministru. Doamna Köstinger acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Bratușec, cred că tot nu ați răspuns la întrebarea antevorbitorului meu, și anume, vă veți da demisia dacă uh, va reieși uh, din raportul uh, final al comisiei că reproșurile față de dumneavoastră sunt justificate. Vă rog să dați un răspuns simplu cu da și, sau nu. Apoi o întrebare referitoare la garanțiile de stat în uh, referitor la într-o sumă de 17 miliarde pentru o uh, centrală nucleară din uh, Regatul Unit, în ciuda faptului că tratatele solicită promovarea energiilor regenerabile. Ce părere aveți față de această distorsiune a uh, concurenței? Cum se împacă această măsură de ajutor de stat uh, cu poziția dumneavoastră de a sprijini energiile regenerabile. Aici este vorba chiar de subvenții nedrepte și poate ne puteți da un răspuns cât se poate de concret. Uh, najlepša hvala. Mislim, da sem tudi prej uh, odgovorila, da vem, kako je politiku ravnati. Vă mulțumesc. Am spus mai devreme că știu cum ar trebui să se comporte un politician în cazul în care este încălcată legea. Însă, consider că trebuie să mai subliniez odată următorul lucru. În acest caz, niciuna dintre instituții nu a ajuns la concluzia că a avut loc un act de corupție. Au fost zvonuri care au circulat în această clădire în ultimele zile. Atât pot să vă spun despre asta. Când am făcut parte din Comisia Anticorupție, într-o discuție cu președintele, mi s-a oferit o garanție clară că nu există proceduri împotriva mea. Apoi, referitor la centralele nucleare. Am spus deja care consider eu că sunt sarcinile comisiei. Ajutorul de stat trebuie să fie acordat pe baza regulilor existente. Nu se pot încălca reglementările existente ajutorul de stat nu poate fi oferit dacă nu sunt respectate regulile. V-ați referit la 7 miliarde de euro. Nu cunosc uh, acest caz la ora actuală, dar bineînțeles mă voi documenta. Mulțumesc! Um, thank you, Chair, Vice President. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. doamnă uh, vicepreședinte de Senat. Aș vrea realmente niște răspunsuri concrete și mă concentrez pe un răspuns, pentru un subiect uh, special și anume statele izolate din punct de vedere energetic. Concluziile Consiliului din 2011 și după aceea următoarele concluzii ale Consiliului au spus că până în 2015 niciun stat membru n-ar trebui să rămână izolat din, de rețelele de gaz și electricitate ale Uniunii Europene. Evident, suntem foarte departe de această țintă. Deci, concret, care este viziunea noastră față de aceste state care în acest moment sunt complet izolate și cum vă veți asigura că această țintă se îndeplinește? Malta are un proiect de construcție a unei eh, rețele de gaze care se conecteze la rețeaua europeană. Ce măsuri intenționați să oferiți ca să vă asigurați că astfel de proiecte sunt implementate Uh, cât mai repede. Și în fine, Există a 10 de reglementare care obligă uh, statele membre să emită permise între ani și jumătate. Cum vă veți uh, asigura că această legislație este implementată? Vă mulțumesc. Ja, uh, pravzaprav se danes uh, celo zaslišanje vrtimo okrog infrastrukturnih. Da lungul acestei audieri, am discutat despre infrastructură, proiecte de infrastructură. Înțeleg uh, perfect că există două probleme uriașe în Europa din acest punct de vedere. Și două insule, cum le-ați definit. Ar fi dificil pentru mine, e greu pentru mine să schimb lucruri care s-au întâmplat uh, în trecut și multe lucruri uh, s-ar fi, uh, ar trebui să se întâmple după 2009 și nu s-au întâmplat. Uh, în sectorul energetic cred că au fost 33 de proiecte listate, cele mai urgente proiecte care trebuie îmbunătățit, făcute dacă vrem să ne îmbunătățim infrastructura. Sigur, uh, asta face legătura cu problema pe care ați menționat-o dumneavoastră. Aceasta este sarcina noastră, aceasta este datoria și angajamentul nostru. Acele proiecte care n-au fost pregătite până acum sau care nu au fost începute până acum, nu știu ce să facem cu ele. Trebuie să începem din ziua de azi, cu situația de azi Poate că lucrurile pot fi pregătite mai bine, proiectele trebuie să fie pregătite mai bine. O să uh, pun foarte multă energie în eforturile de a mă asigura că aceste proiecte majore, cele mai importante din uh, strategia de securitate energetică, vor fi implementate așa cum ar trebui să fie. dar înțeleg că securitatea energetică depinde într-o mare măsură de uh, încheierea, uh, de completarea pieței interne. Mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul doamnei Terachi. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să explic că am insistat cu această întrebare pentru că este o problemă de principiu pentru mine. Sunt aici. Doamnă vicepreședinte semnat, în timpul alegerilor parlamentare din Slovenia din 2014. Campania noastră a fost plină de sloganuri anti-UE. Uh, ați spus că ați salvat Slovenia de Bruxelles și acum vediți, veniți la noi și spuneți că ați salvat Europa de problemele Sloveniei. Aveți dreptul să vi se schimbe opinia peste noapte, dar uh, nu e singurul slogan pe care l-ați folosit. Uh. Una este o declarație antifascistă și alta este o declarație comunistă, care mi se pare împotriva valorilor uh, uh, europene. Ați mai spus că Europa este o bandă de hoți. Nu este așa un uh, cântec sau... Uh, așadar, aș vrea să vă pun această întrebare. Chiar credeți că sunteți uh, persoana potrivită pentru acest post și, pe de altă parte, și insist, aș vrea să vă rog dacă credeți că credințele noastre personale sunt compatibile cu perspectiva de vicepreședinte al Comisiei. Da, mulțumesc pentru această întrebare. Dați-mi voie, mulțumesc că uh, mi-ați dat uh, ocazia să răspund din nou uh, la această, aceeași problemă. În primul rând, afirmațiile ar trebui să se bazeze pe fapte. N-am spus niciodată și n-am scris niciodată nimic care ar putea să par anti-europeană. Sunt mândră să fiu slovenă, sunt mândră să fiu europeană. Și sunt foarte mândră că în calitate de prim-ministru am reușit să scot țara mea din cea mai gravă criză fără niciun fel de asistență. Și cred că Europa ar trebui să fie mândră de faptul că Slovenia și-a rezolvat problemele singură. Pentru că, până la urmă, rezolvarea unor probleme uh, într-o țară membră îi costă pe toți europenii. De aceea pot să spun cu mândrie că ce am făcut noi în ultimul an și jumătate a fost extrem de dificil totuși am făcut o treabă extraordinară. Ați menționat uh, acel eveniment la care am uh, participat, o comemorare o, pentru Ziua Națională, o, o sărbătoare a Zilei Naționale, era prezentă toată elita politică a țării. Am spus deja că acest cântec uh, pe care l-am cântat este considerat în Slovenia un cântec antifascist Cred că suntem de acord că Europa se bazează pe valori comune. Așadar, nu am de ce să-mi cer scuze pentru nimic nimănui. Adesso la parola al colega Cofod. Acum, uh, domnul Corford. Mulțumesc foarte mult. Doamna Baltușec, sunt aici. Doamna Bratușec, sunt aici. Vi s-a încredințat un portofoliu foarte important și chiar vreau să înțeleg ce veți face dacă deveniți comisar. În uh, scrisoarea noastră de în documentul noastră de misiune, spuneți că încerc, veți încerca ca Europa să devină numărul unu în uh, energii regenerabile, dar n-ați dat niciun fel de element uh, despre cum veți realiza acest lucru. Și vreau să știu mai întâi de la dumneavoastră dacă uh, ați spus că trebuie să menținem competitivitatea. Credeți că există ceva care să ne împiedice să fim competitivi uh, când pe măsură ce uh, atingem țintele până în 2030, credeți că țintele de eficiență sunt prea puțin ambițioase sau prea ambițioase? Avem nevoie de un răspuns foarte clar și, de asemenea, cum vă veți asigura că vom avea rapid o Europa care să exporte energie regenerabilă dintr-o țară în alta? Cum vă veți asigura că asta se va și întâmpla și nu va fi doar un lucru despre care vorbim? Mulțumesc! Voi începe cu ultimul comentariu. Investment, investment, investment. Investiți, investiți, investiți. Voi face tot ce pot pentru ca pachetul care a fost anunțat de președintele Juncker uh, va fi orientat cât mai mult în uh, aceste investiții de care avem atâta nevoie, pentru că o mare parte din, din acest pachet ar trebui să meargă pe proiecte de eficiență energetică și proiecte similare. Uh, cu uh, proiectele de eficiență energetică lovim doi iepuri dintr-un, dintr-un foc. Uh, țintim și eficiența energetică și obiectivele de luptă împotriva schimbărilor climatice. Pe de altă parte ne reducem și dependența de importuri, ceea ce va face Europa mai independentă din punct de vedere energetic. Țintele despre care am vorbit astăzi în domeniul regenerabilelor pentru unele țări uh, aceste ținte nu sunt total acceptabile. La Consiliul European uh, ar trebui să se ajungă la un acord uh, care să spună că până în 2030 cota regenerabilă ar trebui să fie de cel puțin 27%. Unele țări vor realiza ușor acest scop, altele vor avea mai mari, dificultăți mai mari. Știu că repet ce am spus deja, dar conform tratatului, statele membre sunt responsabile pentru definirea propriului mix de energie. Nu putem să stabilim reguli în domenii în care tratatul nu ne permite, nu ne permite să stabilim reguli. Totuși, dacă am fi cu toții de acord cu o țintă comună, sunt sigur că am putea să o atingem. Acum, domnul Nunio Melo are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar desemnat. dependența energetică a Europei de Rusia este de 60% și ar putea ajunge la 80% în 2035. Acest grad de dependență ar trebui să fie uh, eliminat. Situația ar trebui să fie opusul la ceea ce este astăzi. Și am aflat astăzi că Portugalia și peninsula iberică ar putea juca un rol cheie în acest sens avem șapte din cele 12 terminaluri de gaz în Europa și am putea înlocui 50% din importurile din Rusia de gaz dacă ar exista o rețea, însă interconexiunile între Franța și peninsula iberică nu ar putea satisface decât 1,6%. Consiliul din 2002 de la Barcelona a fixat un, o țintă de 10%, 12% până în 2012. Așadar, prin Portugalia, prin terminalurile de gaz din Portugalia și Spania, am putea înlocui Rusia ca sursă de gaz, dar ne trebuie rețeaua. Ce răspuns aveți pentru asta? Mulțumesc foarte mult, stimate membru, pentru această întrebare. Uh... De nou trebuie să mă întorc la problema infrastructurii. Infrastructura este motivul pentru care piața noastră internă nu funcționează așa cum ar trebui să o facă. Subliniez din nou și din nou că trebuie să conectăm statele membre, regiunile, zonele individuale din statele membre pentru a ne asigura că se face transmiterea energiei. Sunt complet de acord cu dumneavoastră, sunt complet de acord cu ceea ce ați spus, deci nu pot decât să reiterez că voi face tot ce este în puterea mea să construim această infrastructură atât de necesară cât mai repede. Nu pot să schimb lucrurile eu singură, în special nu acele lucruri care ar trebui să se facă în trecut. Dar avem șansa să nu mai lăsăm oportunitățile să treacă pe lângă noi. Trebuie să ne apucăm de treabă și să mergem uh, cu viteză înainte și președintele Juncker a indicat în mod clar că o mare parte a acestui pachet va merge către infrastructura de energie. Numai o piață internă interconectată poate garanta o uniune energetică bine funcțională și rezilientă. Mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, domnului Grote. Domnule. Doamnă vicepreședinte a Comisiei, timp de trei ore v-am ascultat, dar nu ați vorbit nici măcar o dată despre ETS. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un preț acceptabil al CO2-ului, astfel încât să existe investiții în viitor? Veți sprijini rezerva pentru stabilitatea pieței și câte certificate de CO2 ar trebui să fie scoase de pe piața uh, certificatelor de emisii pentru a avea un comerț funcțional cu certificate de CO2. Najlepša hvala. Ja, mogoče je moja napaka, da tega nisem Mulțumesc. Probabil mi-am am scăpat din vedere acest aspect, însă într-adevăr nici nu au fost întrebări până acum. Sigur, puteam să mă refer și la acest ETS comerț cu cote de emisii. Acest mecanism important dacă vrem într-adevăr să ne îndeplinim obiectivele de mediu pe care ni le-am propus. Prețul e greu de definit pentru noi. Piața decide care va fi prețul la emisiile de carbon. Însă, criza prin care trecem a avut consecințe și pe acest plan prețurilor cuponurilor de emisie în prezent e sub nivelul estimat, sub nivelul așteptat. Eu sprijin introducerea acestei așa zise rezerve de piață. Știți că s-a propus ca aceste rezerve să fie introduse în 2021. Anumite state au sugerat o dată chiar mai timpurie, chestiunea încă nu a fost uh, complet uh, dezbătută și decisă, însă consider că mecanismul este cel just. Consider de asemenea că acest model de piață va continua să funcționeze bine. Prin acest mecanism, cred că vom putea să ne atingem obiectivele de mediu, lucru deosebit de important. Deci da, sprijin introducerea acestor așa numite mecanisme de stabilizare a pieței. Mulțumim! Ultimul vorbitor, Peter Lize. Uh, Mulțumesc, doamnă comisar desemnat. Aș dori să vă dau încă o dată ocazia să răspundeți la în mod concret la unele întrebări concrete. Și nu aveți numai două minute, ci aveți și ultimele cinci minute la care mai put- în timpul cărora mai puteți uh, răspunde la întrebări. În primul rând, partenerul dumneavoastră în noua comisie, domnul Caniete, și-a asumat unele angajamente foarte concrete în timpul audierii sale. A spus cel puțin 30% eficiență energetică, țintă obligatorie, dorim o consolidare a uh, Uh, comerțului cu certificate de emisii și a spus că uh, dorește să introducă acest sistem mai repede dacă Parlamentul uh, își dorește acest lucru și a prevăzut și un obiectiv pentru după 2030. Cunoașteți aceste obiective asumate de către domnul Caniete? Îl veți sprijini sau îi veți pune bețe în roate? Și apoi ați spus, viva el comunismo este un cântec antifascist și că uh, Uh, de, deci, și că se referă la toate valorile Uniunii Europene. Vă puteți închipui totuși că a creat o oarecare neliniște în rândul membrilor PP acest lucru? Uh, Najlepša hvala. Bom to uh, pesem, mislim, da sem. Mulțumesc. Cred că am vorbit destul de acest cântec, dar haide să o mai fac o dată. În Slovenia, acest cântec e văzut ca un cântec antifascist. A fost un cântec care s-a cântat uh, pe vremea când Slovenia se opunea vechiului regim. Deci, sincer, n-am nicio problemă cu acest cântec. În ceea ce privește angajamentele dânsului, le cunosc și de aceea, în câteva rânduri astăzi, am spus că în această etapă avem în față o țintă de cel puțin 27% pentru regenerabile, 30% eficiență energetică. Deci și eu personal sprijin aceste ținte. De aceea, nu poate fi vorba de o disonanță între mine și colegul meu. Apoi, care dintre noi va participa la diferite evenimente, la negocieri pe arena internațională? Asta nu e așa de important. Important e că amândoi să sprijinim aceleași goluri, aceleași scopuri și să vorbim cu o singură voce. În ceea ce privește obiective comune pentru 2050, sunt sigură că vom atinge aceste obiective în, cu sprijinul partenerilor internaționali, și anume scăderea emisiilor cu 80%. Sunt convinsă, prin urmare, că vom putea ajunge la un acord pe marginea acestor angajamente și atunci când e vorba de relația cu alți parteneri și vom găsi posibilitatea de a ne face, de a face angajamente și mai ferme. Președintele, aș dori să mulțumesc, să mulțumesc tuturor colegilor pentru întrebările puse, doamnei comisar desemnat și să-i mulțumim și dânsei pentru răspunsurile date. Evident, uh, probabil unii dintre colegi doreau detalii suplimentare. Aș ruga-o, prin urmare, pe doamna comisar de semnat să petreacă ultimele 5 minute cu niște declarații încheiere în care să ofere eventual detalii mai precise pentru care nu a avut timp până acum. Îi dau cuvântul doamnei comisar de semnat. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru întrebările puse și pentru că mi-ați dat posibilitatea să răspund la aceste întrebări. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc domnului Juncker pentru că, iată, mi-a oferit această șansă de a vă vorbi astăzi. În concluzie, aș mai face o set de precizări referitor la perspectiva pe care am asupra acestei uniuni energetice și, eventual, să ofer și date mai concrete. Situația în care ne aflăm ne obligat să luăm măsuri. După criza care a început în 2009, nu am luat suficiente măsuri pentru, că, pentru a ne asigura că, într-adevăr, avem surse de energie de care avem nevoie. Toate politicile trebuie să privească spre viitor cele în materie de energie, dar și cele în materie de protecție a mediului. Obiectivele în materie de schimbări de climă sunt clare. Vrem să atingem obiectivele, strategia 2020, să reducem emisiile de gaze cu efect de seră cu 20%, să sporim procentul de regenerabile până la 20%, și să reducem tot cu 20% consumul de energie. Obiectivele pe care le vom stabili în comun pentru 2030 sunt următoarele. O reducere de 30% a consumului de energie și aici cred avem posibilități considerabile. Sunt măsuri de îmbunătățire eficienței energetice, sunt politici care duc uh, în același timp la crearea de locuri de muncă, dezvoltând așa zisă economie ecologică. De asemenea, să creștem cu cel puțin, până la cel puțin 27% proporția energiilor regenerabile în mixul european. Și un alt obiectiv menționat anterior are un orizont de îndeplinire 2050 și sunt sigură că aici vom putea implica și alți protagoniști internaționali importanți, este acela de a reduce emisiile cu 80%. Principalele elemente referitor la Uniunea Energetică subliniată și în discuția noastră de aici sunt următoarele. În primul rând, o funcționare mai bună a pieței interne. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de o infrastructură interconectată de un nivel superior. O piață internă mai funcțională va crește competitivitatea internă, lucru important, pentru industria noastră și pentru cetățenii Europei. Apoi, tranziția la o economie cu emisii reduse de carbon. Acest lucru poate fi realizat dacă sporim procentul de regenerabile în mixul energetic și prin proiecte de îmbunătățire a eficienței energetice. Prin acești doi piloni vom reuși să reducem și dependența de importuri. Și, în ultimul rând, dar nu în cel din urmă, trebuie să îmbunătățim în același timp modul în care discutăm cu partenerii internaționali. Vom avea o poziție mult mai solidă dacă vom prezenta un front unit și o poziție unică europeană. sarcina mea prioritară, dacă voi primi acest mandat, va fi ca împreună cu colegii mei să redactăm un plan de urgență. Un plan de urgență care să poată fi aplicat în viitor, în momentul în care, de exemplu, se spune Uniunea Europeană e pe cale să resimtă o lipsă de gaze naturale. Comisia va pregăti acest document și îl veți primi foarte repede, sunt convinsă. Sunt convinsă că avem idei clare, scopuri clare și sunt convinsă că, de asemenea, știm ce trebuie făcut pentru a îndeplini aceste obiective. Vă mulțumesc! Domnul președinte, Mulțumim, domnule Alenca Bratușek, vicepreședinte și comisar desemnat. Vă mulțumesc, stimați colegi de la comisiile Envi și ITRE și, de asemenea, mulțumesc tuturor reprezentanților opiniei publice europene prezenți aici sau cei care urmăresc această audiere pe internet. Mai am câteva informații pentru dumneavoastră. Pentru ITRE, ora 8, în această seară, ședința coordonatorilor. Mâine, cu toții, cei de la ITRE avem audierea domnului Yuri Katainen la ora 10 dimineață. Vă mulțumesc! to add only some additional information for the colleagues. Mai am ceva informații pentru colegii de la Envy. Întâlnirea coordonatorilor de la șapte jumătate până la nouă în această seară și apoi începem întâlnirea comună ITRE-ENVI coordonatori de la 9 până la 10. Vă mulțumesc!